Good afternoon, everyone. I'm very pleased to welcome you all uh, at today's. Bună ziua tuturor, vă urez bun venit la audierea de astăzi privind impactul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană asupra mediului, sănătății publice și a siguranței alimentare. Doresc să urez bun venit celor șase experți care ni se alătură astăzi în această audiere importantă. Vă mulțumesc pentru prezență. Pe 29 uh, martie 2019, Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană și va deveni țară terță. Retragerea din UE mm, pune multe întrebări, inclusiv sau mai ales în legătură cu impactul acestei retrageri asupra Uniunii. Problemele de mediu, prin natura lor, sunt transfrontaliere. Și este important să ne asigurăm că retragerea Regatului Unit din UE nu ne va afecta politicile, durabilitatea lor și, sau calitatea și standardele noastre europene sau, dar nici pe cele britanice, care cu siguranță există. Am organizat această audiere pentru a evalua impactul Brexitului asupra uh, politicilor um, de care se ocupă comisia noastră și apoi avem de gând să transmitem informațiile pe care le vom afla astăzi negociatorilor Uniunii Europene pentru a se asigura că preocupările noastre se reflectă în negocierile noastre cu Regatul Unit pentru a limita pe cât posibil impactul negativ al Brexitului asupra Uniunii. În ceea ce privește formatul acestei audieri, doresc să vă informez că fiecare expert va avea 10 minute la dispoziție pentru a-și face prezentarea. Și după fiecare două prezentări vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri la care vor participa deputații. Aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră de azi și fără a mai pierde timpul, dau cuvântul acum primului nostru invitat, domnul Gerd Carlsen, vicepreședinte executiv pentru Europa la Arla Foods. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc Doresc să mulțumesc Comisiei Envi pentru faptul că a oferit uh, firmei Arla Foods oportunitatea să participe la această audiere la Parlamentul European pe tema Brexitului și a impactului asupra uh, siguranței alimentare. Bineînțeles, um, sunt lucruri importante pentru firme cum este Arla Foods. Eu sunt, uh, m-am ocupat de Arla Foods în Europa, înainte m-am ocupat de Arla Foods în Regatul Britanic, deci uh, Ehm, cunosc consumatorii de ambele părți ale canalului Mânecii. Pentru noi scopul este să oferim uh, produse alimentare sigure și de calitate și cu cel mai ridicat nivel de siguranță alimentară. De când există cooperativa noastră din 1800, anii 1880. Siguranța alimentară a fost o preocupare a noastră încă de la început și este în continuare. Brexitul ne-a surprins în iunie 2016, trebuie să spun. În calitate de cooperativă europeană, um, suntem, ne, um, ne-am construit pe funcționarea pieței unice. Și ne va afecta uh, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar trebuie să respectăm deci, uh, opțiunea britanicilor, așa cum respectăm și integritatea Uniunii Europene și a pieței unice. Voi uh, prezenta pe scurt cooperativa Arla Foods și importanța Brexitului pentru noi și apoi vă vorbi despre impact, impactul Brexitului asupra siguranței alimentare. Arla Foods este o cooperativă de uh, ferme, de peste 1200 de uh, fermieri din uh, 7200 er, de fermieri, mă scuzați, din Regatul Unit, Danemarca, uh, Germania și așa mai departe și încercăm să plătim cele mai bune prețuri fermierilor noștri. Profiturile sunt împărțite între fermierii din cele șapte țări și avem un consiliu care reprezintă uh, toți fermierii și care iau deciziile. Deci avem un mic uh, parlament european în cooperativa noastră. Fermierii noștri uh, produc aproximativ 14 milioane de litri de lapte. Uh, suntem cel mai mare producător uh, de lactate bio din lume tot laptele trebuie să respecte uh, cartea noastră de calitate și se bazează pe legislația europeană și um, care include chestiuni legate de calitatea laptelui, uh, de siguranța produselor și bunăstarea animalelor. Este un lanț unic um, de uh, furnizare de, de produse și siguranța alimentară este o piată de temelie a cooperativei noastre de la fermă până la consumator. Regatul Unit este cea mai mare piață pentru Arla Foods, reprezintă uh, peste 40% din veniturile noastre, dar nu este doar o piață, este și casa peste uh, 2700 de producători și familiile lor. Aproximativ 70% din veniturile din Regatul Unit uh, sunt uh, din uh, lapte uh, din fermele britanice și procesate în Regatul Unit. Restul, 30%, sunt importuri din Uniunea Europeană. Pentru că transportăm aproximativ 1600 de tone de, de, de, de uh, uh, lactate înspre Regatul Unit. Dacă are loc un uh, Brexit dur, Uh, probabil uh, laptele european nu va ajunge în Regatul Unit și va trebui să găsim piețe noi. Astfel, situația pe piața lactatelor uh, pe care, care ne-am, ne-am, ne-am am avut de-a face după problema cu Rusia va fi nimic față de ce se va întâmpla după Brexit trebuie să, deci obiectivul nostru de a plăti fermierilor noștri cel mai bun preț pentru lapte și să continuăm să încurajăm locuri de muncă durabile la, fir, la ferme, mai ales în zonele rurale, depinde de acordul între Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană după Brexit. Bineînțeles, trebuie să se respecte integritatea pieței uh, unice, uh, Eh, dar rezultatul este critic pentru eh, producătorii noștri. Până când se va ajunge la un acord de liber schimb, avem nevoie de o perioadă de tranziție suficientă care să fie cât mai apropiată de status quo pentru a ne permite nouă și fermierilor noștri să se adapteze la noua situație de pe piață. Comerțul cel mai liber posibil eh, la lapte și produse lactate înseamnă să nu existe bariere tarifare sau netarifare. Dacă ne concentrăm pe siguranța alimentară acum, prin uh, barierele netarifare înseamnă povara administrativă legată de comerț, dar și de uh, Regatul Unit pe viitor, care trebuie să respecte legislația europeană sau legislație echivalentă în ceea ce privește sănătatea animalelor, medicamentele veterinare, uh, siguranța nutrițiilor nutrețurilor și igiena. Regatul Unit a făcut primii pași pentru a asigura acest lucru și în, inter- și în cadrul actului de retragere, transpunând uh, dreptul european, inclusiv legislația relevantă, pentru a asigura siguranța alimentară în uh, dreptul britanic. Uh, acest lucru nu exclude faptul că Regatul Unit pe viitor ar putea să schimbe această legislație. Din semnalele pe care le primim din partea guvernului uh, britanic, chiar dacă nu sunt foarte clare, par să tindă spre păstrarea aceluiași nivel ridicat de siguranță alimentară și um, să evite orice poziție divergentă în acest domeniu. Este important că să existe un mecanism în cadrul unui viitor uh, acord comercial între Uniunea Europeană și Regatul Unit care să ne asigure că legislația britanică privind siguranța alimentară respectă sau este echivalentă cu dreptul european. Dacă calculăm riscul asupra securității alimentare după Brexit, evaluarea noastră este următoarea. Este evident că consumatorul britan- consumatorilor britanici le pasă de același lucru ca și consumatorilor din statele membre. Toate standardele sunt acum armonizate și există prea puține riscuri ca fermierii britanici sau producătorii de alimente să dorească să scadă standardele pentru a obține avantaje competitive la preț. Consumatorii nu doresc asta și nici uh, distribuitorii și nu este logic din punct de vedere economic să se facă acest lucru și nu este logic nici pentru Arla Foods. Decizia de a nu respecta legislația europeană ar fi um, contrară tendințelor din rândul consumatorilor și în Regatul Unit și în restul Uniunii Europene. Ca și în Uniunea Europeană, britanicii doresc uh, alimente naturale și sigure și doresc un cadru uh, de reglementări și autorități care îl, uh, se asigură că el este aplicat. Consumatorul britanic are aceeași uh, abordare ca și cel din Uniunea Europeană și nu ca și um, cea consumatorului american. Dacă Regatul Unit introduce standarde mai scăzute decât în Uniunea Europeană, acest lucru ne-ar preocupa. Modelul nostru se bazează pe îmbunătățirea alimentelor și a siguranței alimentare în mod continuu pe o piață internă unde laptele și produsele lactate pot să circule liber. Regatul Unit nu este doar cea mai mare uh, piață pentru noi. Pentru a optimiza folosirea laptelui și competențele celor care lucrează la firma noastră, dorim să se respecte calitatea cea mai înaltă și integritatea pieței unice punctul de plecare există. Consumatorii din Uniunea Europeană și de Regatul Unit doresc ca lucrurile să continue astfel. Riscul unor standarde, standarde divergente, după părerea noastră, este minim, dar un mecanism care va asigura acest lucru trebuie să facă parte dintr-un viitor acord comercial. Ar putea să existe inflație importantă în caz de un Brexit dur. pot, vor fi efecte dacă 2,7 uh, milioane de litri de lapte nu vor ajunge în Regatul Unit, uh, lanțul de producție uh, va fi afectat. Vor exista um, presiuni asupra prețurilor plătite de consumator, mai ales în Regatul Unit. Ca deputați faceți parte din procesul de decizie și vă rog să faceți tot ce puteți pentru a asigura cel mai bun acord posibil, fără tari- eh, bariere tarifare sau netarifare în comerțul cu lapte și lactate între UE și Regatul Unit, cu reguli uh, identice sau echivalente în ceea ce privește securitatea alimentară. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh, our next Mulțumesc! Urmează doamna Sue Davis de la Watch. Thank you for the opportunity to come and speak at the hearing today. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care ne oferiți să vorbim astăzi. Doresc să vă explic câteva cuvinte despre acest organism WICH. Suntem o organizație pentru protecția consumatorilor independentă din Regatul Unit. Uh, noi o furnizăm informații legate de sănătatea publică și noi uh, putem acționa ca organism independent politic. Avem peste o jumătate de milion de membri, ceea ce înseamnă că suntem cea mai uh, vastă organizație pentru protecția consumatorilor din Regatul Unit. Uh, ne străduim să vedem care sunt formulele cele mai adecvate pentru consumatori. În prezentarea mea mă voi concentra pe trei chestiuni în mod special. Aș vrea să eh, vorbesc despre eh, locul în care ne aflăm în interiorul Uniunii Europene în ce privește siguranța alimentară. După aceea să vedem care sunt provocările, oportunitățile legate de Brexit, care sunt problemele care trebuie să fie rezolvate. În ce privește cadrul legislativ actual? Bineînțeles că Regatul Unit și Uniunea Europeană au fost foarte strâns interconectate în ce privește siguranța alimentară datorită demersurilor de pe o perioadă îndelungată de ani. Și bineînțeles că am încercat să facem față diverselor provocări de-a lungul decadelor când a fost vorba despre uh, boli uh, în zootehnie sau alte uh, tipuri de provocări. De asemenea, ne-am gândit la binele consumatorului permanent. Există un regulament în ce privește uh, alimentele, o legislație generală. Oricum este însă important să continuăm această eh, colaborare. Există responsabilități eh, ale eh, businessului în ce privește siguranța alimentară, dar bineînțeles că trebuie să existe și un control pentru a vedea dacă sănătatea publică este protejată corespunzător. Există și analize de risc în Uniunea Europeană care sunt specifice față de analizele de risc practici care sunt practicate în alte țări. Elementele cheie asupra cărora doresc să mă refer, independența uh, studiilor de risc, uh, nevoia de a avea o expertiză uh, din partea științei, pentru că uh, până la urmă deciziile trebuie luate pe această bază. Mai există și probleme etice, probleme de bunăstare, probleme sociale care trebuie avute în vedere atunci când reglementăm problemele alimentare când există incertitudini științifice, este important ca sănătatea publică să fie pe primul loc, pentru că trebuie să acționăm pentru a-i proteja pe consumatori. Regulamente, sigur că sunt stabilite de către Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară și este important să existe o agenție independentă care să fie independentă față de industrie, dar și față de interesele politice. În acest punct de vedere, va trebui să le continuăm eforturile și în Regatul Unit. Și fie că este vorba de organismele modificate genetic, despre aditivi alimentari, despre alte probleme de acest gen, trebuie să existe prevederi clare. Noi uh, uh, trebuie să uh, cunoaștem problemele specifice din statele membre, dar și Comisia Europeană joacă un rol important în acest domeniu, pentru că trebuie să controleze modul în care statele membre implementează prevederile. În perspectiva Brexitului trebuie să existe garanții că și că statele terțe respectă prevederile și standardele legislației europene. Trebuie să existe uh, rețele care acționează în acest sens. Uh, recent a fost înființată o rețea în domeniul alimentar. Și noi avem un sistem uh, legat de trasabilitatea produselor de import, să știm de la ce tip de animale provine carnea. Și uh, din acest punct de vedere trebuie să avem o abordare coordonată cu uh, Uniunea Europeană. Dacă ne gândim la uh, hrana care poate fi otrăvită de diverse tipuri de contaminări chimice, trebuie să acționăm de asemenea în comun pentru că există până la urmă un lanț alimentar global. Va trebui sigur să vedem cum vom putea rezolva aceste probleme pe viitor, inclusiv în ce privește animalele clonate, iar în ce privește oportunitățile. Eu cred că în clipa de față uh, încă nu știm care va fi natura relațiilor viitoare, să vedem care sunt oportunitățile și riscurile în funcție de soluția găsită. Dacă vom avea un acord comercial, ce tip de acord comercial, cum trebuie să progreseze aceste rețele. După aceea trebuie să știm dacă există flexibilitate pentru Regatul Unit să se abată eventual de la legislația cadru în acest domeniu. Noi credem într-o politică comună agrară în continuare și sperăm că ă, poate vom avea și în domeniul alimentar o politică de colaborare. În orice caz, trebuie să existe o legătură între sănătate, agricultură, politicile alimentare și va exista oare uh, o posibilitate uh, ca să se uh, revizuiască politicile agricole astfel încât să existe o mai mare productivitate în domeniul agrar, dar și o mai bună calitate. Pe plan național, sigur, trebuie să vedem cum putem să consolidăm un cadru uh, Uh, care să permită să facem față provocărilor uh, mai numeroase în anii ce vin. Dar trebuie să vedem și uh, care sunt domeniile în care reglementările legale pot fi consolidate. Sigur că nu este nevoie neapărat de o reformă pe scară largă, dar uh, acolo unde lucrurile sunt uh, poate încă uh, nefinalizate, inclusiv în domeniul consolidării marcării trasabilității, este important să progresăm. De asemenea, e important ca Regatul Unit să aibă o abordare care să se bazeze pe standarde de calitate, de garanții în domeniul sănătății, de alt nivel. Pentru că uh, din acest punct de vedere pot să apară, bineînțeles, divergențe dacă se creează uh, riscuri. În ce privește provocările, Regatul Unit prin guvernul său este doritor să transpună legislația europeană uh, în legislație uh, britanică, dar în momentul în care apar legisla uh, probleme legislative, trebuie să vedem ce facem în cadrul unei evaluări eh, de risc, care vor fi relațiile cu agenția specializată pentru sănătate alimentară, cum vom putea colabora eh, pe viitor din acest punct de vedere, pentru că pe planul britanic există și probleme legate de capacitățile naționale care trebuie să fie create. Și uh, Eh, să eh, încercăm să evităm eh, orice dublare a eforturilor. Iar în ce privește legislația alimentară, există unele prevederi în tratat, nu știu dacă ele vor putea fi până la urmă transpuse în același mod și în legislația națională. Pentru că trebuie să fie totuși niște linii de bază. În ce privește politicile comerciale viitoare ale Marii Britanii, guvernul în Cartea Albă privind politicile comerciale se angajează să mențină niște standarde înalte, dar uh, sigur că va trebui la un moment dat să avem negocieri uh, comerciale și cu uh, Uh, state care au uh, standarde foarte diferite față de noi. De pildă, anumite state din uh, Statele Unite ale Americii au alte tipuri de standarde. Deci noi, în orice caz, suntem hotărâți să nu ne diminuăm pretențiile și nivelul um, atins. După aceea trebuie să vedem care metode de producție vor fi acceptabile din punctul nostru de vedere pe viitor pentru că uh, ne interesează, evident, siguranța alimentară în final. O altă chestiune, accesul uh, la uh, piețe, pentru că noi sperăm să putem avea un comerț liber, dar și o libertate în a decide asupra prețurilor. Să ne gândim la impactul pe care ar putea să aibă această flexibilitate Uh, fără să existe până la urmă și uh, portiță pentru fraudare. Prioritățile. Consuma, interesul consumatorului trebuie să se afle în centrul negocierilor viitoarelor relații dintre uh, Uniunea Europeană și Regatul Unit. Trebuie să păstrăm standarde ridicate în Regatul Unit. Uh, uh vrem să avem garanția că uh, legislația este corect transpusă în practică, cadrul um, legal în ce privește um, Eh, regimul de transpunere în practică trebuie să fie garantat, pentru că nu vrem să ajungem la standarde mai scăzute. Trebuie să se ajungă la un acord privind relațiile viitoare, trebuie să continuăm să cooperăm în ce privește expertiza și uh, analizele de risc și este de asemenea important să uh, avem colaborare pe plan internațional cu organisme cum sunt Codex, Organizația Mondială a Comerțului, pentru că va fi o provocare uh, complexă într-o lume uh, supusă globalizării. Acestea ar fi câteva elemente din perspectiva noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum spuneam la începutul audierii, acum trecem la o sesiune de întrebări și răspunsuri deschisă membrilor. Deci, eh, vă rog să ne indicați eh, intenția de a interveni sau de a comenta. Mr. Taylor, you were the quickest. Domnul Taylor a fost primul. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc și celor doi intervenienți pentru contribuțiile foarte interesante și uh, aș fi avut o întrebare direct către domnul Carlsen. În cazul unui Brexit hard, atunci bănuiesc că s-ar aplica regulile OMC la produsele lactate. Și care ar fi, după părerea dânsului, efectul asupra producătorilor din Uniunea Europeană cu 27 de state membre, mai ales cei din Irlanda, care utilizează Regatul Unit ca și rută de tranzit spre exporturi. Și aș vrea să știu, eventual sunt planuri uh, deja redactate pentru a face față unei astfel de eventualități, și anume un Brexit hard. Mulțumesc foarte mult. Încă două, trei întrebări. Doamna Berde. vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc celor doi oratori. Am o listă întreagă de întrebări și aș putea să vorbesc o zi întreagă, dar pentru a fi pe scurt, a interveni pe scurt, pentru că timpul ne presează, Da, am înțeles că există foarte multe produse alimentare care intră în Regatul Unit și altele care sunt exportate. Și uh, am văzut și imaginea unui bebeluș în uh, diapozitivele dumneavoastră. Există lapte praf pentru bebeluș uh, care este produs în Regatul Unit sau care este importat? Uh, și avem uh, facilități de producție în Regatul Unit care ex, uh, eventual exportă, ar putea fi afectate, iar în ceea ce privește produsele lactate, e clar că e foarte important ca acestea să fie uh, uh transportate și livrate exact la timp dacă eventual vor apărea frontiere, vom avea suficiente uh, camioane pentru a face față uh, noului flux eventual a cozilor de așteptare? Și aș dori să mulțumesc și doamnei Davis din partea WICH, care a, lucrează foarte mult în uh, ceea ce privește protecția consumatorului în Legatul Unii și a avut o contribuție importantă în ultimii ani. Acum, nu știu care sunt uh, părerile dumneavoastră și ce asigurați primit din partea guvernului atunci când vorbim despre protecția consumatorului, etichetare Uh, etichetarea produselor alimentare, care sunt planurile lor pentru a avea o, o capacitate de răspuns rapidă dacă nu mai facem parte din sistemul european, mai ales dacă vom ieși din acest sistem și cam cât va dura până când vom fi măsoare să, vom fi în măsură să instaurăm în propriile noastre organisme de uh, reglementare. Domnul Brennan, da, mulțumesc. Aceeași întrebare către cei doi uh, vorbitori. Regatul Unit are una dintre cele mai mari populații, mai numeroase populații din Europa și cred că după Brexit, mediul pentru hrană va deveni oarecum mixt. Adică, de fapt, ce înseamnă? Vom, nu vom urma doar o singură, un singur drum, ci vom avea mai multe posibilități. Și um, aș vrea să știu ce scenarii există în așa fel încât uh, să continuăm să producem hrană de calitate cu standardele cele mai înalte pentru protecția sănătății. Mă gândesc că poate o treime de, din populație care are salarii foarte mici nu va avea altă soluție decât să cumpere hrană ieftină și uh, să o cumpere din afara Uniunii Europene. Oare există vreo posibilitate de import a unei hrane ieftine uh, pentru că e ceva care a fost evocat de către uh, conservatori, și anume că într-un mediu de liber schimb, atunci își deschizi piețe și poți să cumperi și hrană ieftină și atunci consumatorii vor putea să cumpere hrană mai ieftină. Dar noi cu toții știm că hrana mai ieftină de multe ori nu înseamnă neapărat și producție pe standarde de bunăstare pentru animale, nici nu are nutrienții necesari și, evident, pericolul cel mai mare este că poate nu respectă nici criteriile de siguranță și mă gândesc că atunci vom avea probleme, nu știu, boli sau ceva de genul acesta. Aș vrea să știu care e părerea noastră, ce părere aveți? Ar putea să fie un adevărat scenariu care să se materializeze, să până la urmă să cumpărăm cu toții hrană ieftină în, uh, în, uh, poate nu toată lumea, însă mare parte din oameni care oricum, din păcate, nu vor mai avea altă posibilitate decât să cumpere hrana cea mai ieftină și atunci vom spori cota de piață pentru această hrană ieftină și vom face drumul exact invers de cel pe care l-am parcurs până în prezent. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și acum am să dau cuvântul celor doi paneliști. Da, mulțumesc. Am să încerc să răspund la primele întrebări. Uh, spre exemplu, scenariul unui uh, eventual hard Brexit. Așa cum am spus și mai devreme, Regatul Unit are un deficit în ceea ce urește producția de lapte, atât în ceea ce privește producția, cât și lanțul de uh, aprovizionare, cam 20%. Deci, Regatul Unit depinde foarte mult de importuri din uh, diferite categorii de produse lactate. Și evident, relația cu uh, Irlanda este foarte importantă pentru că există rute de tranzit dar este important să mențin relațiile și cu alți producători din Europa. Și știu că există producători cărora li s-a cerut, pentru că avem 25% din uh, uh, producători care ar fi în măsură să producă mai mult lapte. Însă provocarea pentru Regatul Unit este că capacitatea de producție nu e suficientă. Și atunci e clar că trebuie să construim unități de producție. Tocmai de aceea spunem că dacă e să ne exprimăm din punct de vedere al consumatorului, va dura. Va dura doar pentru a suplimenta capacitatea de producție în diferite zone, în diferite regiuni. Așa că ne confruntăm cu un anumit număr de scenarii și cred că și colegii din industrie fac aceleași calcule, însă e destul de greu, foarte dificil să știi de dinainte, având în vedere incertitudinea care domnește. Eu cred că, până la urmă, întreprinderile vor trebui să facă investiții mari, uh, dar uh, nu știu dacă acestea se fac dacă nu vor ști dinainte care vor fi tarifele eventual, uh, nu știu, vamale sau altele, sau care vor fi obstacolele. Apoi, întrebarea referitoare la hrana pentru bebeluși. Nu am o imagine completă, dar cu siguranță noi nu producem lapte pentru praf pentru bebeluși în Regatul Unit și există o mare cantitate care este importată în Regatul Unit. Și la ultima întrebare, dacă îmi permiteți să răspund și la aceasta, dacă tot sunt la microfon, eu cred că există un risc eventual și anume să vedem consumatori, dar și uh, uh, cei care se ocupă de distribuție și care de, de ani de zile au încercat să îmbunătățească criteriile și acum să facă o diferențiere și să ofere anumite categorii de produse uh, care respectă standardele cele mai înalte, însă în același timp putem spune că produsele lactate care vor lipsi de pe piața Regatului Unit vor pune o presiune și uh, pe piață și atunci vom vedea produse ieftine cu standarde mai joase care vor apărea pe piață. E logic, dar e ceva critic. Dacă e să uh, ne gândim la toate criteriile de siguranță, și dacă vrei în același timp să uh, protejezi și consumatorii, interesele acestora. Mulțumesc, aș dori să răspund la ultimele două întrebări care se refereau la standarde și la, protec- la chestiune legate de protecția consumatorului. Dacă avem sau nu asigurări din partea guvernului în ceea ce privește etichetarea și protecția. Eu cred că e o chestiune generală. Guvernul deocamdată a spus că are, nu are intenția să slăbească criteriile de protecție a consumatorului, ci vrea să mențină standardele. Dar N-au fost descații mai îndetaliate pentru a ști ce exact înseamnă acest lucru în practică și pe ce anume vor pune accentul, ce va fi cu adevărat important, uh, cum vor fi prioritizate lucrurile. Cum am spus în prezentarea mea, retragerea, legea de care va trece prin uh, Parlament și prin Senat va fi ceva foarte important, pentru că va trebui să vedem dacă vom aduce și vom uh, recopia în legislația britanică, de fapt, legislația europeană din domeniu. Și apoi vom avea și chestiunile de punere în aplicare și apoi și legătura pe care o vom avea cu Uniunea Europeană și agențiile uh, europene, spre exemplu, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară. Nu e foarte clar care sunt planurile, care sunt deciziile, dacă da sau nu viitoarele uh, standardizări la nivel european se vor, vor fi acceptate și la noi, ce fel de metode, ce colaborare va exista cu EFSA. Deci sunt în continuare puncte asupra cărora trebuie să obținem lămuriri cât mai repede cu putință, să fie limpede cum vom coopera. Apoi, în ceea ce privește niște standarde mai scăzute, scenariile aferente, trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla. E clar că prețurile la hrană, la produse alimentare, deja cresc în Regatul Unit, având în vedere că se schimbă va, um, um, rata de schimb a valutei. Dar trebuie să ne gândim că îngrijorările consumatorului în ceea ce privește prețurile la alimente cresc. Uh, însă trebuie să ne asigurăm că există un strict minim din punct de vedere juridic pentru a oferi consumatorului posibilitatea de a alege și asta ține de standarde, de criterii de calitate, să știi exact în continuare ce anume cumperi și să știi de asemenea și uh, cum stă situația pentru bunăstarea animalelor utilizate pentru acele produse alimentare. Nu știu dacă putem să facem compromisuri pe acest lucru. Și cred că e un pericol uneori să spui că da, piețele vor fi deschise și vom avea uh, propriile noastre standarde, dar e important să existe niște standarde minime aplicabile tuturor și în acest sens trebuie să ne asigurăm că acestea figurează în legislația Regatului Unit. Și oamenii sunt îngrijorați, da, prețurile cresc și vor crește în continuare la hrană și cred că oamenii au început deja să se obișnuiască cu anumite uh, reduceri de prețuri și oferte care sunt făcute în anumite supermarketuri, însă trebuie să monitorizăm de aproape chestiunea criteriilor uh, de calitate. Și să avem un strict minim de verificări pentru a ne asigura că dacă într-adevăr prețurile vor crește, nu se ajunge și la situații de fraudă și uh, produse care nu se ridică la înălțimea prețurilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai sunt și alte întrebări, doamna Gerling. Mulțumesc foarte mult! O întrebare de follow-up față de ceea ce a spus și a fost destul de clar ceea ce a spus în ceea ce privește uh, Uh, producția lactatelor. Care ar fi părerea dumneavoastră și a altor organizații de fermieri despre aplicarea articolului 50 și negocierile cu domnul Barnier și-au dat seama de eventuale de posibilități de, divers, de distorsiune ale pieței ca urmare a Brexitului, pentru că cam asta se profilează și trebuie să ne asigurăm că nu vom fi blocați. se anticipează deja, ați spus noastră, o adevărată inflație a prețurilor la produse lactate în Regatul Unit, dar mă întreb ce se va întâmpla și cu celelalte prețuri la celelalte categorii de alimente în 2018 și mai ales și uh, situația cu Irlanda. Ce se va întâmpla cu fermierii de produse lactate? Și, în al doilea rând, foarte multe lucruri au fost spuse referitor la frontiere și Irlanda, din punct de vedere al Regatului Unit. Uh, Ideea este să clarificăm lucrurile și mă întreb, pentru că tot spun politicienii și industria, reprezentanții industriei, că trebuie să găsim o soluție. Și mă gândesc că poate că în poziția noastră, în prezentarea noastră, vă gândiți și la asta și mă întreb dacă aveți eventual, nu știu, niște sugestii, care ar putea fi soluțiile la această problemă. Question? Întrebări? Atunci dăm cuvântul din nou invitațiilor noștri. Uh, yes, I think uh, actually uh, I forgot. Da, cred că am uitat să răspund la întrebarea ce se va întâmpla la cale, la chestiunile de logistică. Avem aproximativ 6500 de containere care merg în Regatul Unit în fiecare an. Deci încercăm să vedem cum putem împreună cu Uniunea Europeană să Mm, eficientizăm controlele vamale ca să nu se strângă camioanele la frontieră. Deci, cu siguranță încercăm să um, paliem aceste probleme, să um, cooperăm cu, um, așa cum cooperăm și cu țări terțe pentru a rezolva problema eficient. Pentru a răspunde la întrebarea cum abordăm în, în cazul unui scenariu de Brexit dur problema standardelor. Dacă nu va intra laptele în Regatul Unit, cel produs în Uniunea Europeană, deci în acest scenariu extrem, în care uh, taxele vamale vor pune capăt tuturor, tuturor importurilor, nu cred că se va întâmpla asta, dar dacă se întâmplă, va avea un impact major. Bineînțeles, în acest caz, acest lapte trebuie să fie plasat uh, în uh, statele membre sau pe alte piețe terțe. Și discutăm cu multe instituții și guverne să vedem cum putem face față acestei posibilități și care ar fi efectul. Am uh, făcut față embargoului rus, chiar dacă a durat și am, uh, ne-am confruntat cu dificultăți dar având în vedere că principala noastră piață este Regatul Unit, mă, mă preocupă tocmai faptul că nu există capacitatea de a modifica producția din punctul de vedere al frontierelor. Problema Irlandei este complexă și nu am un răspuns la această întrebare, din păcate. Nu e niciun dubiu că Regatul Unit depinde mult de importurile Uh, din Irlanda de brânză, cedar și alte tipuri de produse au o relație specială cu Irlanda, trebuie să se găsească o soluție. După părerea mea, uh, dacă mă întrebați pe mine care e soluția, nu știu ce să vă propun acum. Mai aveți ceva de adăugat? comentariile aceste întrebări sau răspunsuri? Dacă nu, mulțumesc invitațiilor uh, care ne-au vorbit despre siguranța alimentară. Îi invit, bineînțeles, să rămână alături de noi, dacă doresc. Și trecem încet, încet la următorul subiect, ce anume mediul. Dau cuvântul doamnei Charlotte Burns de la Universitatea din Sheffield. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mai întâi trebuie să vă spun că fac parte dintr-o, uh, dintr-o rețea care se numește Brexit și Mediul, la care participă profesori din Regatul Unit și din restul Europei, pe care interesează implicațiile Brexitului asupra Regatului Unit și a politicii de mediu din Uniunea Europeană. Suntem finanțați de Consiliul uh, uh, Britanic pentru Cercetare. Dacă aveți întrebări la care nu am răspunsuri, pot să mă adresez rețelei mele pentru a încerca să găsesc răspunsuri. Acum aș dori să vorbesc despre uh, motivele apariției politicii de mediu, mediu, expertiză și motiv economic, pentru că, după părerea mea, aceste motive ale creării politicii explică de ce ar fi bine ca uh, Uniunea Europeană ar trebui să facă din politica de mediu o prioritate în a doua fază a negocierilor cu Regatul Unit. Deci, pentru a reveni la mediu, uh, când vorbim despre politica de mediu pentru viitor, este clar că un motiv pentru a avea o politică de mediu în Uniunea Europeană este că poluarea este transfrontalieră. Regatul Unit a avut uh, um, reputația nedorită de cea care polua cel mai mult din Europa. În anii 70 am avut probleme de uh, fum, de calitatea aerului, de, uh, de arderea cărbunului și au fost efecte similare ale emisiilor în Canada, în Legatul Unit, Franța și în alte zone. Regatul Unit uh, a construit uh, conducte uh, pentru a aduce funinginea și um, canalele până departe în mare. Um, deciziile britanice pentru a rezolva probleme locale de poluare au avut consecințe europene. Și acest exemplu explică și de ce în Regatul Unit și în Europa uh, comunitățile de mediu și ONG-urile sunt foarte preocupate de implicațiile Brexitului. Um, experiența cu mediul în țara mea nu poate să ne facă mândri de aceasta. Din uh, anii 70, uh, situația s-a îmbunătățit ca o consecință a calității de mediu de, de membru la Uniunea Europeană. Deci deciziile luate la Bruxelles au avut consecințe pozitive asupra Regatului Unit și uh, Acum, în cadrul Brexitului, uh, deciziile din Regatul Unit este important să nu aibă efecte negative asupra restului Europei. Deci există motive de mediu pentru ca Regatul Unit să continue să păstreze standarde echivalente cu cele de la nivel european. Dacă trecem la al doilea E, expertiză, ne dăm seama din ce în ce mai mult de complexitatea ecosistemelor. Deci, suntem din ce în ce mai conștienți de faptul că cunoaștem prea puțin impactul comportamentului nostru asupra mediului. Din perspectiva noastră, este important să adunăm resurse și informații pentru a determina modele de comportament pe care le observăm în anumite regiuni pentru a le folosi în alte părți. Un exemplu din presă recent a fost uh, declinul populației de insecte în Germania. Oamenii de știință acum doresc să știe dacă este o tendință mai largă și asta se poate observa doar dacă se fac studii în alte țări de pe continent. Deci trebuie să comunicăm date între statele membre. Doar dacă facem schimb de date și de experiență, vom putea înțelege impactul asupra comportamentului uman, asupra naturii. Și Uniunea Europeană a fost o platformă pentru aceste schimburi de informații și cred că este dorit ca Regatul Unit să continue să coopereze cu Uniunea Europeană și dacă e posibil să aibă acces, de exemplu, la Agenția Europeană de Mediu și la finanțare pentru a continua colaborarea. Al treilea E este economia este principalul stimulent pentru politica de mediu a fost unul economic pentru a preveni dumpingul în domeniul mediului. Comisia pentru Mediu din Parlamentul European, la, uh, la începutul procedurilor de codecizie, a fost unul dintre principalii clienți pentru codecizie pentru a, că principalele prevederi au fost uh, adaptate în cadrul pieței interne. Au existat motive economice pentru care Regatul Unit să păstreze stand, aceleași standarde ca și Uniunea Europeană dacă dorește să facă comerț cu Uniunea Europeană. Și e posibil, pro, probabil, pe termen lung, având în vedere că avem aceleași standarde acum, ca echivalentele privind, echivalențele privind reglementarea vor rămâne așa cum sunt, dar există risc de divergență pe termen mai lung. Respectarea acquis comunitar trebuie să uh, fie o prioritate în negocieri. Ar fi un pas uh, înainte important. Chiar și uh, în ceea ce privește legislația pentru mediu care se referă la aspectele de mediu din tratat, au totuși implicații asupra concurenței. Uh, dacă se pune deoparte terenul pentru protecția mediului, acest lucru poate să însemne un dezavantaj economic. Sau dacă se construiește pe un uh, sit de interes uh, ecologic special. Um, din perspectivă economică și al ecosistemelor este interesant, deci, să se continue cu reglementări similare pentru a Eh, încheia eh, în ceea ce privește cele trei euri, putem să mai adăugăm câteva lucruri. Um, un de ordin juridic. Uniunea Europeană stabilește standarde, standarde mai ridicate și pe termen mai lung decât uh, Regatul Unit uh, pe piața interne sau dreptul internațional. Dreptul internațional în domeniul mediului oferă un cadru, se spune Regatul Unit, uh, pe care să se bazeze Regatul Unit după Brexit. Dar dreptul internațional este rare ori aplicat așa de riguros cum este aplicat dreptul european și are standarde mai scăzute. Deci sunt foarte sceptică când aud așa ceva. În al doilea rând, în ceea ce privește schimbările climatice, pentru că acesta mi se pare să fie un domeniu în care Regatul Unit a, fost, a avut un rol de lider, dar există riscuri majore. Comisia, în ultimele zile, a a izolat, a încercat să separe sistemul de schimburi de emisii pentru ca să nu fie afectat de Brexit. Dar încă există întrebări cum își va respecta Regatul Unit obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră dacă nu face parte din sistemul ETS. Și nu se știe care vor fi implicațiile asupra uh, prețului uh, emisiilor și asupra viitorilor piețe nu doar Regatul Unit trebuie să fie preocupat de asta, ci și cei care iau deciziile în Europa, pentru că ne vor accepta capacitatea de a ne respecta angajamentele din trecut. A doua problemă se referă la politicile și experiența diplomatică a Regatului Unit. Regatul Unit a fost un lider privind schimbările climatice și are o experiență în negocierile internaționale și în diplomația de acest tip și are o imagine pozitivă în rândul partenerilor noștri. Este important, după Brexit, ca această cooperare să continue și această experiență diplomatică și colaborare la nivel european să continue de asemenea. Al treilea punct se referă la politica echilibrată din Consiliu. Regatul Unit are Um, a avut uh, un nivel de ambiție ridicat când vine vorba de PAC și uh, ambițiile legate de mediu. Deci, um, cei ambițioși riscă să piardă un partener în, în uh, Consiliu și cei mai sceptici riscă să aibă mai multă greutate. Nu vei vorbi mult despre evoluție, pentru că Patrick se va putea să o facă. Uh, dar pot să vă spun că am avut întâlniri în Regatul Unit și apare din ce în ce mai des temerea că mediul va fi uitat în procesul Brexitului. M-am uh, ocupat de rolul Parlamentului European în domeniul mediului. Am fost asistentă la Parlamentul European înainte să-mi fac doctoratul și această instituție uh, a reușit să ceară celorlalte um, instituții să avanseze pe agenda de mediu. Brexitul are implicații și vă cer să vă folosiți prerogativele pentru a vă asigura că uh, mediul uh, nu va scăpa de sau nu va fi uitat în negocierile conform articolului 50. Vă mulțumesc. Urmează Patrick Gassman președinte ar, al mm, Northern Ireland Environment Link. Vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc uh, pentru invitație. Vin aici uh, să vorbesc în numele Northern Ireland Environment Link, care este organul care se ocupă de coordonarea ONG-urilor în domeniul mediului în uh, Irlanda de Nord. Uh, și vorbesc și în numele um, unui grup de organizații din Irlanda, de asemenea. Voi vorbi despre impactul Brexitului asupra mediului în Irlanda în general și vă voi spune care sunt preocupările noastre asupra posibilității, posibilului impact negativ al unui Brexit dur asupra mediului. Uniunea Europeană uh, a stabilit agenda pentru reglementările în domeniul uh, mediului în ultimii ani și a finanțat de ambele părți ale frontierei eforturile în domeniul mediului. A co-garantat și acordul um, Good Friday care garantează acordul politic din Irlanda de Nord. Conform acestui acord, cooperarea transfrontalieră a jucat un rol crucial și ne-a protejat moștenirea comună. Mă bucur de recunoaștere de către Parlamentul European în rezoluția din octombrie a nevoii de a apăra um, aspectele de cooperare dej- asupra cărora s-a ajuns deja la un acord. Uh, și avem nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră pentru a pune accentul pe importanța cooperării în domeniul mediului între nord și sud pentru protecția mediului și pentru a evita dumpingul de mediu. Am înțeles că ați primit deja și sper că ați și citit uh, briefingul nostru privind cooperarea în domeniul mediului, unde sunt reluate preocupările noastre și se fac câteva recomandări. Avem câteva recomandări majore pentru a um, evita să existe o graniță reală când vine vorba de mediu după Brexit. procesul conform articolului 50 trebuie să recunoască și să țină cont de cooperarea uh, transfrontalieră în domeniul mediului conform acordului uh, și să se bazeze pe această, uh, în această cooperare pe cadrul comun al politicilor și finanțărilor europene. Având în vedere că Irlanda de Nord și Republica Irlanda au um, aceleași plante, uh, animale și apă și au proble- aceleași probleme de mediu, considerăm că Irlanda și apele sale teritoriale trebuie să fie consigurate uh, o unitate biogeografică unică. În al treilea rând, um, apărarea cooperării transfrontaliere și uh, prevenirea concurenței inechitabile când vine vorba de protecția mediului după Brexit, va trebui să Uh, se păstreze alinierea în domeniul reglementărilor între Irlanda și Irlanda de Nord în toate domeniile acoperite de acquis european. Apoi, trebuie să existe mecanisme pentru a garanta cel puțin un nivel de protecție a mediului echivalent în Irlanda de Nord după Brexit cu cea din achiul de mediu al Uniunii Europene. În fine, notăm rolul semnificativ jucat de instituțiile europene pentru a verifica că se aplică reglementările și asigură accesul la justiție a cetățenilor și organizațiilor societății civile și trebuie să mențină mecanisme la fel de robuste de ambele părți ale frontierei. Vă mulțumesc pentru atenție și voi răspunde la orice întrebări. Thank you very much. Now I... Mulțumesc foarte mult deschidem uh, runda de întrebări și răspunsuri. Vă rog să îmi indicați dacă doriți să formulați întrebări. Doamna Tylers. Um, yes, um, this is a very interesting... Este o reuniune foarte interesantă și aș dori să-l întreb pe domnul Caseman ce consideră că s-ar putea face um, în legătură cu situația uh, din uh, nord și sud, uh, a fermierilor care se află în aceste regiuni. Se vor crea noi structuri, noi organizații, pentru că știu că acum în Irlanda de Nord există probleme din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu mulțumesc pentru ocazia de a adresa această întrebare. Este o întrebare dificilă, dar poate că uh, ar trebui să intrăm în unele detalii legătură cu uh, primul subiect pe care l-ați menționat în legătură cu acordul Good Friday. Și în AFCO s-au discutat trei rapoarte în legătură cu problemele pe care Irlanda le va întâmpina după Brexit. Acest acord Good Friday și cooperarea transfrontalieră, de ce sunt atât de importante? Și după aceea, în legătură cu impactul pentru mediu, mediul nu este undeva în vârful uh, agendei, uh, dar eu cred că uh, Oamenii se întreabă, oare Brexitul se va îndrepta în într-o direcție care ne creează unele temeri și care considerați dumneavoastră că ar putea fi soluțiile când urmăriți cursul negocierilor? Ați putea dumneavoastră să faceți unele sugestii care să fie utile acestei dezbateri? Mulțumesc, domnul Taylor. Uh, thanks very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și vorbitorilor. Plenara de la Strasburg următoare va trebui să voteze în legătură cu o rezoluție privind Brexitul. Deci fie nu s-au făcut suficiente progrese în negocierile privind articolul 50 pentru a putea să se treacă la negocieri comerciale, fie pentru că uh, uh, ar trebui să fie uh, incluse în negocieri unele linii directoare. Iar în ce privește protecția mediului Uniunii Europene în probleme de poluare transfrontalieră, de poluare a apei, de poluare a aerului, Întreb dacă există niște standarde de mediu în clipa de față. Ele ar putea să fie o opțiune de păstrare pe viitor în orice uh, aranjamente comerciale viitoare și cum am putea noi să creăm garanții că aceste negocieri nu vor uh, duce la dezavantaje economice pentru Regatul Unit. După aceea, ce mecanisme pot garanta uh, și o uh, adecvare în ce privește jurisdicția Curții Europene? Mulțumim. Cine dorește să răspundă la aceste întrebări? După aceea va mai avea loc o nouă rundă de întrebări. Mulțumesc pentru întrebări. Voi începe cu crearea de structuri, de noi organisme. Sigur că va trebui să existe o nouă structură în interiorul Irlandei de Nord uh, pentru a urmări respectarea obligațiilor de mediu, pentru că sistemul din Irlanda de Nord este mult mai uh, slab, mai șubre decât în restul uh, Regatului Unit. Va fi o ocazie să creăm o asemenea structură și Cred că uh, um, avem unele îngrijorări în legătură cu modul în care se poate acționa, pentru că nu avem uh, un renume foarte bun în ce privește guvernanța față de mediu. Iar în ce privește aceste um, aspecte transfrontaliere, avem organisme um, transfrontaliere, agenția LOH, și viitorul este destul de incert în perspectiva Brexitului pentru că depinde de acordul care se va încheia. Dar în măsura în care văd eu lucrurile, această chestiune în clipa de față nu se bucură de atenția pe care ar merita-o. O parte a problemei este că există granițe între Regatul Unit și Irlanda uh, în ce privește um, aceste limite um, la mare. Și aceste lucruri nu au fost clarificate în ultimii ani și cred că dincolo de preocupările legate de mediu, cred că există acum incertitudini pentru aceste zone care sunt foarte importante din punct de vedere al uh, păstrării mediului înconjurător. Deci sper că lucrurile din acest punct de vedere să nu scapă atenției, pentru că va trebui să creăm noi structuri în Irlanda de Nord și să creăm garanții, pentru ca structurile existente în clipa de față să aibă capacitatea pe viitor să funcționeze adecvat. În ce privește acest uh, acord Good Friday, Până acum, mediul nu s-a aflat în centrul atenției acestui acord. Am discutat mult despre aspectele politice, sociale legate de comunitățile umane, dar uh, în ultimii ani cooperarea în domeniul mediului înconjurător a devenit un factor important într-o serie întreagă de proiecte inclusiv datorită asistenței acordate de Uniunea Europeană în mecanismele uh, de creare. Există uh, Uh, fondurile uh, PIS și există și Interreg care permite dezvoltarea uh, unor structuri interguvernamentale. Dar după Brexit, acestea ar putea să fie șubrezite și asta va avea, bineînțeles, un impact și asupra cooperării în domeniul mediului înconjurător. Aș uh, partaja opinia doamnei McGuinness că mediul înconjurător nu se află pe o poziție uh, fruntașă, spunem, în agenda negocierilor. Trebuie să conștientizăm importanța acestui subiect, pentru că problemele de mediu au un impact asupra noastră tuturor. Avem nevoie de apă curată, de aer curat și sper ca toată lumea să înțeleagă și să aprecieze acest lucru. Iar în ce privește soluțiile, mi-e teamă că ne luptăm cu toții să găsim o cale de ieșire. Problema de graniță creează probleme mari. Cum uh, putem să uh, îndeplinim aspirațiile privind uh, o graniță de tip soft? pentru că până la urmă Regatul Unit părăsește Uniunea Vamală, opera, ă, părăsește zona economică europeană. Deci asta va crea probleme ă, dificile. Sper că în clipa de față, ă, într-un fel, am impresia că ne îndreptăm spre o graniță mai degrabă dură inclusiv uh, vis-a-vis -vis de Irlanda. Deci asta uh, cu siguranță va avea un efect negativ asupra mediului înconjurător. Thank you. Um... Mulțumesc. În ce privește întrebarea domnului Taylor, în legătură cu modelul care ar trebui să fie aplicat Sigur că există o diferență între ceea ce este preferabil administrativ și ceea ce este preferabil din partea uh, protecției mediului și ceea ce este posibil de realizat. Deci perspectiva preferințelor administrative și de mediu, Regatul Unit ar trebui să aplice achiul comunitar. Asta ar fi rezonabil, dar uh, este foarte puțin probabil având în vedere că Regatul Unit nu vrea să se afle sub uh, jurisdicția organismelor europene din acest punct de vedere. Deci va trebui să se încheie un alt tip de acord pentru recunoașterea reciprocă a standardelor de mediu. Deci un organism de acest gen ar trebui să fie creat pentru ca uh, să existe garanția că uh, Uniunea Europeană ar putea să uh, aibă o relație echilibrată cu Regatul Unit din acest punct de vedere. Deci, dacă negocierile vor continua așa cum funcționează ele în clipa de față, cred că s-ar putea să se ajungă la probleme. Aș vrea să adaug uh, uh, întrebarea doamnei Taylor în legătură cu acordurile și prevederile obligatorii din acordurile comerciale. Suntem conștienți că uh, directivele de mediu de directiva privind habitatul și uh, acordul cadru privind uh, impactul asupra mediului uh, nu se ocupă mm, de relații ca cele pe care Uniunea Europeană le are de pildă cu Norvegia. Deci s-ar putea ca aceste prevederi până la urmă relația cu Regatul Unit să fie slăbite. Și sigur că ne-am dori ca ele să rămână uh, parte a unor obligativități în orice tip de acord comercial care ar uh, exista între Regatul Unit și Uniunea Europeană în viitor. Mulțumesc. Alte întrebări? Doamna Belder, mulțumesc foarte mult. Tocmai uh, v-ați referit la un aspect în legătură cu mecanismele de transpunere în practică. Dumneavoastră, domnule profesor, ați vorbit despre uh, prea uh, neconvingătoarea transpunere în practică a legislației internaționale. Eu uh, nu sunt neutră vis-a-vis -vis de Brexit, încă încerc să combat această idee, dar dacă vom părăsi Uniunea Europeană, vom fi o țară terță și dacă nu vor exista uh, alte tipuri de acorduri și având în vedere volumul subiectelor care trebuie să fie negociate, mediul de fiecare dată mi se pare că este neglijat. Și în acest Parlament uh, ați spus că trebuie să fim foarte atenți ca să nu se întâmple acest lucru. Pentru că nu este, uh, de fapt, un uh, sens unic uh, ceea ce putem face noi în Regatul Unit în ce privește transpunerea în practică. Și Uniunea Europeană va trebui să întreprindă la un moment dat acțiuni vis-a-vis -vis de Regatul Unit. Iar în ce privește provocările transfrontaliere, migrația, poluarea aerului, poluarea apei, uh, traficarea uh, uh, în ce privește sănătatea pădurilor și fauna, nu va fi un proces cu sens unic. Poate că din acest punct de vedere ne puteți furniza unele explicații suplimentare. Mulțumesc, doamnă Pilder. Domnul Dals. Mulțumesc, doamnă președinte. președinte. AFCO este și Comisia pentru Afaceri Externe sunt cele care se ocupă de Brexit. Și la 4.30, dacă ieșiți la timp, poate puteți asista Au fost foarte multe presupuneri, cam cum vor arăta negocierile și uh, care va fi rezultatul. Cât de important este să subliniem uh, ce se va întâmpla dacă nu avem niciun fel de acord și care ar putea să fie contrascenarul pentru așa ceva, pentru că vrem să evităm orice situație extremă. Am vorbit despre impactul și mă bucur de faptul că la patru și jumătate în, uh, discuția, în Comisia AFCO se va discuta despre asta, pentru că e mare păcat, e păcat, pentru că nu e un subiect care primește atenția cuvenită. Irlanda trebuie să fie uh, tratată în mod corect. Da, da, altfel așa se întâmplă de multe ori când vorbim despre insule. Insulele întotdeauna trebuie să fie abordate într-un ecosistem și întregul continent trebuie să fie tratat ca un ecosistem. Acum știu că mai sunt și alte scenarii în care se slăbesc legăturile și există și vreau să știu ce alte sisteme, ce alte scenarii sunt posibile pentru a îmbunătăți situația mai ales când, când vorbim despre acorduri de liber schimb. Păi, un acord de liber schimb durează ani de zile până îl negociezi și e absurd să-ți imaginezi că poți să obții un uh, astfel de acord de liber schimb în șapte-opt luni. Uh, dincolo de cât va dura, șapte luni sau șapte ani sau 17, 70 de ani, ce este important este ca acest loc, acest parlament să trimită un mesaj către toate viitoarele acorduri uh, de liber schimb, să aibă cerințe de mediu, cel puțin tot atât de bune cu, mm, precum cele pe care le avem în momentul de față. Domnul Bran, mulțumesc, doamna președinte. Politica agricolă comună a fost uh, cu lucruri pozitive și negative pentru mediu. Dacă discuți cu cei care apără mediu, spun că PAC nu respectă criteriile și nu e potrivită. Acum alții spun că, bun, uh, Regatul Unit nu va mai depinde de cerințele și uh, strictețea cu care se aplică PAC în momentul în care Brexitul va avea loc. Acum e clar că pot exista, în afara politicii agricole comune, anumite beneficii pentru mediu. După părerea dumneavoastră, care ar putea fi acele mari beneficii pentru Regatul Unit și pentru Irlanda din punct de vedere al mediului dacă ne-am afla în afara PAC, politici agricole comune, și în afara Uniunii Europene? Bun, să răspundem la aceste întrebări. Da, vă rog, cine dorește să înceapă, vă rog. Doamna Burns. Da, vreau să vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește mecanismele de punere în aplicare și supravegherea aplicării, e o întrebare excelentă. Dar să știți că n-am un răspuns. Vă spun asta așa, direct. Mecanismele de aplicare și de punere în aplicare pentru țări terțe. Acum, dacă noi părăsim Uniunea Europeană, asta înseamnă că există un model pe care îl putem prelua și a, am putea spune că poziția Regatului Unit este că nu vrea să fie supusă unor jurisdicții, cum ar fi Curtea Europeană de Justiții sau, știu, alte instanțe. Asta ar însemna un fel de altă instanță care va trebui să fie înființată. Apoi, speciile migratorii, traficul cu specii sălbatice, noi am semnat niște acorduri la nivel internațional pe aceste subiecte, deci nu e neapărat o, o treabă în care s-ar putea amesteca Uniunea Europeană. Și cred că acele documente internaționale pe care le-am semnat, convenții, prezintă deja un cadru și niște prevederi suficiente. Acum, dacă ar mai fi și alte scenarii pentru a îmbunătăți uh, cerințele de mediu în cadrul Regatului Unit, vreau să ziceți. Da, bun, evident. Nu e niciun motiv să părăsești Uniunea Europeană și asta să însemne neapărat că vom avea standarde mai proaste. Și există posibilități și șanse de a avea niște standarde și mai ambițioase. Gândiți-vă la țara Galilor, la Scoția, acestea au niște politici mai ambițioase în ceea ce privește schimbările de mediu, mai ambițioase decât cele pe care le are Regatul Unit la nivel național. Cu toate acestea, într-un studiu pe care l-am făcut împreună cu alți colegi la universitate, Universitatea din Belfast, din Quincy, am încercat să analizăm contra scenariile, care este comportamentul Regatului Unit când nu este supus regulilor Uniunii Europene. Și am avut un studiu de caz atunci când Regatul Unit nu este supus unor politici de mediu ale Uniunii Europene. Și am observat că cerințele sunt mai slabe, prioritățile economice tind să devină mai importante decât uh, uh, mediul în momentul în care se uh, legiferează. Deci putem spune că în ceea ce vrește, spre exemplu, protecția speciilor sălbatice, depinde al cui punct de vedere îl, îl uh, asculți. Dacă te uiți la cei care protejează speciile sălbatice, atunci criteriile sunt insuficiente. Dacă ne uităm la nivel de legitor, uh, discursul este diferit. Deci, nu înseamnă neapărat că nu am putea să fim și mai ambițioși în politicile noastre de mediu. Acum, dincolo de guvernul actual, uh, nu cred că e ceva care să se fi făcut până în prezent. Uh, am avut standarde și ambiții de mediu într-un, într-un nivel mai global. Acum, un alt argument pe care vreau să-l prezint este că Regatul Unit, întotdeauna, din punct de vedere al uh, politicilor și a cadrului de politici, a avut uh, un mediu foarte foarte constant, nu a depins atât de mult de avantajele, dezavantajele alegerilor și a schimbărilor de guvern. Deci, asta poate fi unul din acele domenii în care am putea eventual să avem de câștigat, în care posibilitatea de a, știu eu, schița o nouă politică agricolă ar putea să ne permită să avem o astfel de politică mai ambițioasă din punct de vedere al mediului, mai flexibilă, uh, ține seama de circumstanțele locale și uh, am fost și pe acest subiect implicați într-un studiu pentru a vedea exact impactul Brexit asupra acestor chestiuni. Acum am să vă spun că în momentul în care discutăm despre Brexit, uh, uh, amenințările sunt reale și oportunitățile sunt uh, ipotetice. Deci, uh, dacă într-adevăr ne punem uh, întrebări, ne putem pune întrebări în ceea ce privește finanțarea. Uitați-vă la situația actuală. Țara Galilor și Scoția primesc foarte multe din partea politicii agricole comune. Ce se va întâmpla pe viitor este foarte neclar. Și este foarte neclar ce principii se vor aplica pe viitor în uh, politica agricolă, cum s-a sugerat la nivel de Parlament, finanțarea ar trebui să se facă Uh, din bani publici pentru un bun public. Dacă e să discutăm cu reprezentanții fermierilor, e vorba, ei vă spun că e vorba de siguranța alimentară. Deci sunt o, o serie, există o serie întreagă de argumente care pot să fie luate în considerare înainte de a fi măsură să desemneze o nouă politică agricolă. Doar pentru a consolida cele spuse de Charlotte, uh, sunt absolut de acord cu ceea ce spunea în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune. Și asta poate fi o șansă imensă de a îmbunătăți standardele de mediu în agricultură, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că această șansă este însoțită și de temeri, temeri reale, și anume că dacă îi uh, împingem prea mult de la spate pe fermieri, nu vor mai fi în măsură să-și continue munca și vom fi total dependenți de proprietarii de terenuri și fermieri uh, din altă parte. Pentru că nu se poate face agricultură decât din partea celor care au pământul. Așa că trebuie să susținem agricultura, dar în același timp să ne asigurăm că uh, nu vom pune capăt uh, activității agricole și nici nu vom primejdui mediul. Deci aici trebuie să găsim un echilibru, trebuie să fim prudenți în ceea ce privește felul în care vom acționa. Apoi o altă întrebare care a fost pusă. În ceea ce privește acordul din Vinerea Mare, și anume că nu a primit suficientă atenție. Eu cred că e foarte clar acest lucru. E foarte interesant faptul că să vii aici la Bruxelles să discuți cu oamenii care sunt implicați în negocierile Brexit și toată lumea știe ce e acordul din Vinerea Mare și care sunt implicațiile sale. Dacă mergi înapoi la Londra și discuți cu oamenii de acolo care sunt implicați, au așa o imagine mai neclară cine, ce și cum e implicat. Și e, e un, un lucru care e foarte deprimant și supărător chiar. Eu am, am dorința și speranța că pentru faptul că se evocă acest subiect aici, poate că am putea să-l evocăm mai larg, pentru că acordul acesta din Vinerea Mare poate fi o, o, o, o frână în calea tuturor negocierilor actuale pe tema Brexit. Și acum Europa ca și unitate ecologică, ca și ecosistem. E clar că există foarte multe uh, puncte de vedere comune. Avem, spre exemplu, specii migratoare care uh, călătoresc, avem uh, avem mări și în mare există libera circulație. Peștii nu se opresc la frontieră, ei circulă liber, notă liber. Deci avem multe lucruri în comun. Dar, evident, și avem și divergențe, diferențe și e clar că pădurile din, uh, din Scoția sunt diferite de cele din Regatul Unit, sunt diferite de cele de pe continent. Dar le putem gestiona cu standarde comune, cu un cadru și mecanisme comune de reglementare. E ceva clar, un pas pozitiv, un pas esențial dacă vrem într-adevăr să înregistrăm progres, pentru că altfel speciile despre care discutăm vor avea de suferit în cazul în care cadrul de reglementare este insuficient. Și în final aș dori să spun că dacă Parlamentul European poate să trimită un mesaj pe chestiuni de mediu și de menținerea acestor standarde după Brexit, eu aș saluta asta mult foarte călduros. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, we continue with uh... Mulțumesc foarte mult. Vom continua cu întrebări. Și pe listă, doamna Mughines. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În ceea ce privește cele spuse de domnul Casement, și anume ce putem face când discutăm aici și că subiectele acestea ar trebui să fie transmise mai departe către domnul Barnier, care se ocupă de negocieri. Și apoi faptul că, mă rog, ar putea fi ceva foarte supărător și deprimant. Uh, eu reprezint Irlanda de Nord și pot să vă spun că da, e foarte, foarte supărător și deprimant, pentru că incertitudinea pe care o provoacă situația este insuportabilă. Mai ales în ceea ce privește relațiile dintre Irlanda, între cele două Irlande, trebuie să uh, lucrăm în această direcție și cred că e o observație deosebit de importantă de făcut. Și un alt aspect, când vorbim despre PAC, Politica Agricolă Comună, a existat un schimb de opinii foarte interesant în ceea ce privește oportunitățile post-Brexit. Dar eu n-aș ezita prea mult în jurul a ceea ce ar putea face Regatul Unit în materie de comerț. A primit semnale așa amestecate din partea diferitelor părți interesante dacă da sau nu se vor menține standarde, regulamente dacă vor merge peste, sub uh, standarde. Din nou, pe aceste subiecte, incertitudinea domnește. Și trebuie să ne amintim, când vorbim despre politica agricolă comună, dacă ne uităm la alte țări, Noua Zeelandă sau în alte părți ale lumii, unde nu există niciun sistem de sprijin au și ei probleme mari de mediu, probleme majore și cred că nicio politică de agricultură n-are așa o soluție miraculoasă. Dar avem datoria să susținem sisteme în Europa care fac o legătură între uh, conformitate și plăți. Și dacă fermierii ne ascultă în această dezbatere, Salut cele spuse de domnul Casement. Avem nevoie de acești fermieri care să fie în măsură să hrănească populația și sprijinul pentru acest sector este ceva uh, indispensabil pentru că agricultura este mult mai importantă decât multe alte sectoare și aici trebuie să ascultăm și care sunt ideile comisarului Hogan pentru viitoarea reformă și cum se va ține seama și de dimensiunea de mediu în viitoarea reformă a politicii agricole comune. Am spus încă de la bun început că Rezultatele audierei noastre vor fi transmise mai departe, uh, deci uh, n-ați fost de față când am anunțat acest lucru. Și acum are cuvântul doamna Gerling. Mulțumesc. Da, am și eu vreo două întrebări. Credeți că va exista presiune să dereglementeze asupra Uniunii Europene? Noi aici la ENVI nu cred că considerăm împreună că scăderea standardelor, brit- standardelor britanice va însemna că va fi presiune asupra Uniunii Europene, dar ne gândim totuși la această posibilitate. De exemplu, dacă Regatul Unit se nu mai respectă reglementările RICH, care ar fi efectul asupra acestui lucru aici pentru cele 27 de state membre care rămân în UE, pentru că e vorba de competitivitate aici. Așa cum ați spus, competitivitatea a fost baza primei părți a legislației în domeniul mediului, a fost tocmai piața internă, deci este un instrument foarte puternic. Mă gândesc și la fracturarea, um, la fracking. La gazele de șist. Um, Poate dacă Regatul Unit are dintr-o dată acces la energie um, foarte ieftină. Și să nu uităm ce se întâmplă în negocierile din cadrul articolului 50. Când vine vorba de accesul la piață, discuția nu a ajuns până la a defini ce înseamnă acest lucru și în domeniul mediului, nici aici, nici în regatul britanic nu se discută asta și eu cred că e păcat și aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră. Pentru că face parte integrantă uh, după mine din și chipocroul pentru când vine vorba de accesul la piață trebuie să fie mediul. Ce, părere, ce credeți că poate face această comisie în poziția sa uh, și în dorința sa de a apăra integritatea mediului Uniunii Europene, ce putem cere noi de la această negociere pentru a ne asigura că se ține cont de toate aspectele. În al doilea rând, ce părere aveți despre um, pericolul modificării legislației europene? Eu vorbesc despre effort sharing, uh, de reglementările în domeniul climei, e vorba practic de împărțirea poverii între cele 28 de state membre. Pentru a scoate de acolo obligațiile Regatului Unit, nu va fi foarte simplu. Practic s-ar redeschide întreaga discuție legate de toate aceste aspecte de legislație privind schimbările climatice. Care credeți că vor fi implicațiile pe termen scurt și mai lung? În fine, Regatul Unit este uh, contribuitor net la bugetul european și ați vorbit despre fermieri. Într-adevăr, se spune că aceasta este o oportunitate pentru mediu când vine vorba de PAC, dar nu trebuie să uităm că bugetul va fi mult redus cu 2 până la 2,5 miliarde. Regatul Unit spune că e vorba de 3,5 miliarde. Deci oricum va fi o reducere mare. Și asta va avea un efect în, uh, asupra Uniunii Europene. Aș dori să știu ce părere aveți. Și mă interesează și modul în care eliminarea contribuției nete a Regatului Unit va, afect, va afecta bugetul general. Ați vorbit despre EFSA, care nu are venituri din taxe, este sprijinită doar din bugetul general. Care credeți că vor fi consecințele asupra ei? Credeți că cele 27 de state membre înțeleg că trebuie să contribuie mai mult la pentru protecția mediului din linia întâi? Mulțumesc! Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Cine dorește să înceapă? Pentru a începe de la comerț, care este strâns legat de dereglementare. Cred că aceasta ar fi cea mai mare temere a noastră. Dacă am avea un uh, Brexit dur sau nu vom avea un acord, Regatul Unit, în mod inevitabil, va încerca să încheie alte acorduri comerciale cu țări cu standarde uh, de mediu mult mai scăzute. Același lucru s-a spus și legătura cu siguranța alimentară, același lucru este valabil și în ceea ce privește reglementările din uh, domeniul mediului. Standardele noastre de mediu ar risca să scadă și ele pentru că facem comerț cu țări cu standarde mai scăzute decât ale noastre. Și de aici ajungem la presiunea asupra Uniunii Europene aceasta va începe în Irlanda. Irlanda, că Irlanda de Nord avea standarde de mediu mai scăzute, iar obține astfel un avantaj comparativ, ar putea să producă alimente mai ieftine decât de la sudul graniței și deci Irlanda, Republica Irlanda va fi tentată să vină în Europa și să spună ca să supraviețuim, trebuie să ne reducem și noi standardele pentru a ține cont ce se întâmplă la nordul front, la nord de graniță. Și asta s-ar putea, s-ar putea întâmpla și în celelalte 27 de state membri. Este doar o ipoteză, dar este o preocupare reală. Aceasta poate fi o consecință nedorită. a unei ieșiri precipitate și uh, rapide din Uniunea Europeană. În legătură cu ceea ce a spus doamna Gerling uh, despre, um, frau, um, despre fracturarea hidraulică, a existat o poziție foarte puternică în Irlanda, în ambele părți ale frontierei, împotriva acestei tehnici, dar poate că guvernul britanic ar putea să sprijine um, această posibilitate și din nou ne-am putea regăsi într-o poziție complicată și am avea mai multe în comun uh, Uh, cu restul irlandezilor decât cu concetățenii noștri din Regatul Unit. Acum dau cuvântul colegii mele pentru celelalte, uh, pentru răspunderea celelalte întrebări. Răspunderea mea la întrebarea privind presiunea de regle, privind de reglementarea este puțin diferită. Dacă vedem ce s-a întâmplat cu statele, statul membru că a făcut cel mai mult lobby pentru dereglementare în Regatul Unit, acesta este Regatul Uh, în uh, Uniunea Europeană, acesta este Regatul Unit. Deci, practic, această presiune ar putea să dispară la nivel european. Chiar dacă ceea ce a spus Patrick în legătură cu implicațiile pentru Irlanda sunt uh, corecte și există acest acest risc real al presiunii de, pentru dereglementare în ceea ce privește um, sistemul REACH, m-aș, m-ar surprinde dacă Regatul Unit s-ar retrage din REACH. Ar fi ciudat, chiar dacă putem să alegem dacă avem acces la REACH sau nu, pentru a avea acces la piața europeană. Aș fi foarte surprinsă să se întâmple acest lucru. Poate aveți dumneavoastră mai multe informații decât mine că e posibil să se întâmple asta. Eu cred că Uniunea Europeană este o piață enormă, care va fi formată din 27 de state membre, care va avea mai multă greutate economică decât fiecare singură. Deci există câteva riscuri reale de care negociatorii trebuie să fie uh, conștienți. S-a pus întrebarea dacă standardele de mediu să facă parte din viitoarele acorduri comerciale. Cred că da. Uh, și pe măsură ce negocierile avansează, cred că aceste lucruri trebuie să fie puse în discuție și cerând Regatul Unit să aibă echivalent în reglementări, sper că nu vor apărea probleme majore. Ați uh, vorbit despre legislația în domeniul climei. Uh, cred că sunt, uh, este un subiect interesant. Există o amenințare reală când vine vorba de redistribuirea poverii financiare, rămâne de văzut uh, ce se va întâmpla. Asta depinde de Consiliu și Comisie. În ceea ce privește bugetul, și asta a fost foarte bine spus, Agenția Europeană pentru Meniu este um, finanțată în proporție 12% din contribuțiile Regatului Unit în momentul de față și următoarea rundă de negocieri bugetare vor fi și mai dificile decât de obicei. Și o temere a mea va fi nu doar că Brexitul ia tot oxigenul uh, din politicilor de mediu din Regatul Unit și uh, are efecte neprevăzute pentru că, practic, uh, mediul devine în ce în ce mai puțin o prioritate. Am uitat să răspund la întrebarea privind scenariul conform căruia nu ar s ajunge la un acord. Eu cred că există două posib- astfel de posibilități. Sau se anticipează cu mult timp înainte că nu va avea loc un acord și ne pregătim și uh, cealaltă posibilitate este ca în ultimul moment să nu se ajungă la un acord. Bineînțeles, dacă asta se întâmplă în ultimul moment, uh, apar riscurile cele mai mari când vine vorba de substanțele chimice, de deșeuri și așa mai departe. Avem produse și standarde în bunurile, pentru bunurile și serviciile care fac obiectul comerțului. Mm, Acestea ar avea implicații majore nu doar pentru Regatul Unit, ci și pentru Uniunea Europeană. Mă opresc aici. Doresc să adaug și eu uh, ceva în legătură cu finanțarea și bugetul pentru agricultură. În momentul de față, Irlanda de Nord primește 9% din bugetul uh, pacului din Regatul Unit, deci de trei ori mai mult decât ar primi dacă ar primi banii pe baza populației. Deci, nu doar suma totală pe care o pierdem ar fi mare, dar um, și sprijinul din Regatul Unit va, va fi mult mai mic și indirect și pentru mediu. Irlanda de Nord ar suferi astfel de pe urma unei reduceri majore a bugetului după o realocare în cadrul Regatului Unit. Și există preocupări majore și în legătură cu acest lucru. Deci este o problemă importantă și fermierii din Irlanda de Nord ar putea să se regăsească într-o situație profund dezavantajată față de fermierii de cealaltă parte a uh, graniței. Dacă revenim la comerț, bineînțeles, acordurile comerciale în viitor ar putea eh, și ele să aibă efecte negative asupra agriculturii noastre. Știu că nu am venit să vorbim despre agricultură aici, dar eh, are legătură strânsă cu mediul. Suntem exportatori neți de bunuri agricole în uh, Irlanda de Nord, iar restul Regatului Unit este importator net de bunuri agricole. Prioritățile sunt diferite. Prioritățile în orice acord comercial vor fi, va fi acelea de a asigura alimente ieftine și nu să, să aibă grijă de o parte a Regatului Unit care exportă alimente. Other questions? Alte întrebări? Da. Domnul Dans are cuvântul. A question um, for Professor Burns. What, uh... O întrebare pentru domnul profesor Burns. S-au făcut studii în legătură cu impactul legat al contribuțiilor uh, Europei în urma acordurilor de la Paris și implicațiile retragerii Regatului Unit. Știu că uh, sau uh, um, angajamentele au fost luate în același timp, dar aș dori să știu dacă v-ați gândit și la aceste implicații. Am citit ceva despre asta, dar nu mi-aduc aminte unde mă tim. Voi, mă tem. Voi uh, încerca să-mi aduc aminte listate pe site-ul B3G. Pe termen scurt, nu ar trebui să existe neapărat uh, un impact în funcție de mediul în care se, modul în care se hotărăște să se abordeze problema aici în Uniunea Europeană, dar apoi depinde de ambițiile legate de schimbările climatice și este clar că Regatul Unit uneori s-a simțit obligat să respecte obiective europene în, în uh, uh, deciziile interne luate și încă nu reușește să-și atingă obiectivele și aceasta este o provocare pe termen lung. Ok, thank you very much. Bine, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru dialog. Mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru întrebările foarte interesante. Vă invit să rămâneți în sală dacă doriți și trecem la cel de a treilea capitol al uh, dezbaterilor noastre în legătură cu sănătatea și îl invit pe domnul Paul Lafin să ia cuvântul. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți uh, să vorbesc despre riscurile pe care Brexitul creează asupra sănătății pacienților. Eu sunt Paul Laffin, sunt manager pentru afaceri publice la Uniunea Europeană și în același timp membru al Asociației Medicale din Marea Britanie. Înainte de a trece la esența prezentării, câteva cuvinte eh, despre eh, această asociație BMA, Asociația Medicală Britanică Uh, este o asociație în care, uh, din care fac parte un mare număr de medici. Uh, este vorba de peste 8.000 de membri care au și calificări de specialitate din alte state membre din Uniunea Europeană. Gardul Unit, clipa de față, se formează din națiuni diferite, Uh, Anglia și țara Galilor care au votat pentru Brexit, uh, Irlanda de Nord și Scoția care au votat împotriva. Această asociație medicală britanică analizează modul în care putem garanta uh, tratamentul și îngrijirea medicală pentru pacienți din lumea întreagă. Există organisme paneuropene medicale și vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a vorbi, dar noi avem relații și cu guvernele naționale. Now, the most significant issue Subiectul cel mai important uh, cu profesia medicală, resursele umane, pentru că există o liberă circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană și avem peste 21.000 de, de uh, medici calificați care lucrează în Regatul Unit. Reprezintă doar 9% din întreaga forță de muncă britanică. Dar uh, în ce privește uh, acest procentaj, uh, există variații semnificative. Dacă ne uităm la specialități, un sfert din farmaciștii din Regatul Unit vin din alte state membre ale Uniunii Europene. O cincime din chirurgii din Marea Britanie vin din alte state membre. Deci, foarte simplu, noi suntem foarte dependenți de medicii pan-europeni și de profesia medicală din toate statele membre. Iată, această imagine uh, vorbește de la sine. Această uh, imagine a fost luată în uh, iunie 2016 într-un spital din Marea Britanie. După cum vedeți, șase din șapte medici Eh, care au calificări eh, importante vin din alt stat membru european. Cu susținerea lor și susținerea colegilor eh, este esențială pentru că altfel serviciile noastre medicale ar fi la pământ. Dar nu doar Regatul Unit beneficiază de recunoașterea calificărilor profesionale și de libera circulație sute, dacă nu mii de doctori lucrează Regatul Unit, dar lucrează, de pildă, și o săptămână pe lună în Ungaria, o săptămână pe lună în Portugalia, două săptămâni pe lună în Spania pentru că și acesta este un beneficiu al liberei circulații și în felul acesta toate sistemele naționale de sănătate profită. De pildă, un doctor polonez care lucrează în Regatul Unit are posibilitatea să trateze pacienții polonezi din Regatul Unit în limba maternă, dar când vine, eh, pleacă în Polonia, valorifică acolo cunoștințele medicale excelente pe care le-a dobândit în Regatul Unit. Un chirurg cu 30 de ani de experiență din România lucrează atât în România cât și în Marea Britanie și există și un medic italian care urmează cursuri de specializare cu regularitate în Germania, dar lucrează în Regatul Unit al Marii Britanii. Indiferent unde va decide acest om să lucreze permanent, pacienții lui vor beneficia de competențele dobândite în Germania și în Regatul Unit. Deci sunt sigur că este în folosul tuturor. Dacă vor exista restricții în libera circulație, în, libera, în recunoașterea ă, calificărilor profesionale, Regatul Unit va avea serios de suferit. Din păcate și celelalte sisteme de sănătate din din Europa vor avea de suferit. Noi uh, luna trecută am uh, întrebat colegii uh, din Europa ce înseamnă Brexitul pentru voi și 50% au spus dintre cei care lucrează în Marea Britanie, luăm în considerare să părăsim Marea Britanie, dar potențial chiar să părăsim Europa, să plecăm în America de Nord sau în Australia. Este vorba despre experți de prima mână. Vă dau un exemplu un doctor polonez, un specialist polonez uh, uh, uh, învață în Polonia, va câștiga patru 25.000 de dolari pe an, în Regatul Unit mai mult de suma dublă. Dar dacă va lucra în Australia, poate să câștige chiar 200.000 uh, de euro. Deci, uh, de fapt, recunoașterea reciprocă a calificărilor determină ca acești oameni la un moment dat să părăsească Regatul Unit și să caute uh, o soluție mai fericită pentru el. Brexitul creează și un pericol pentru sănătatea pacienților. Este o migrație a profesiei medicale în Europa. Uniunea Europeană a instituit un mecanism um, în legătură cu profesia medicală, pentru că ei au posibilitatea să um, funcționeze pretutindeni în Europa. Iar organismul de reglementare din Regatul Unit a lansat um, um, multe alerte medicale de dor, mai mult decât alertele medicale din uh, celelalte state membre. Dacă uh, acest mecanism de alertă nu uh, a fost declanșat în Regatul Unit, un doctor din Danemarca poate, care lucrează în Regatul Unit poate să Uh, se întoarcă la el în țară, dar dacă dat erori în profesia medicală, pacienții danezi vor fi în pericol. Există o dezbatere în Regatul Unit dacă persoanele care au votat pentru Brexit au înțeles și ideea că vor părăsi piața unică și eu voi merge mai departe și voi spune că există practic uh, doar 1% au înțeles că părăsind Uniunea Europeană înseamnă și să părăsească Euratomul. De ce este acest lucru important? E pentru că Euratomul facilitează uh, furnizarea radioizotopilor um, din alte state în Regatul Unii pentru diagnosticarea anumitor boli, cum ar fi uh, imaginile tehnice, deci imagologia în medicină pentru depistarea cancerului. Deci asta înseamnă că Regatul Unit, la un moment dat, la scurte săptămâni, după ce vom părăsi Uniunea Europeană, va fi obligat să achiziționeze radioizotopii din alte surse. De deci, ce este acest lucru important? Pentru că altfel se va ajunge la întârziere în stabilirea de diagnostic și în uh, operațiile uh, în îmbolnăvirile cu cancer. Voi eh, mai pune paie pe foc în ce privește problematica Irlandei. În ce privește Irlanda, eh, eh, este o populație de șapte milioane 1,4 milioane în Irlanda de Nord, 4,8 milioane în Irlanda. Trebuie să existe resursele necesare în domeniul serviciilor medicale pentru acești cetățeni. Dublinul, capitala Republicii Irlanda, are uh, uh, un spital specializat în cardiologie infantilă doar în uh, Marea Britanie. Uh, deci uh, uh, asta poate să creeze probleme. Îndeptându-ne mai departe spre nord, uh, spitalul din Londonderry, Aici se furnizează radioterapie pentru jumătate de milion de pacienți de ambele părți ale graniței. Poate exemplul cel mai frapant este că acest spital furnizează servicii de cardiologie și pacienților din County Donegal din mai 2016 și de atunci 27 de persoane um, s-au bucurat că li s-a salvat viața în urma acestor intervenții uh, transfrontaliere. Așa stau lucrurile. În concluzie, eu reprezint aici Asociația Medicală Britanică. Nu pot să vorbesc în numele profesiei în Uniunea Europeană, dar oricum noi colaborăm strâns cu organizații paneuropene care reprezintă uh, organizațiile naționale din Uniunea Europeană și din celelalte 27 de state membre. Și noi am adresat o scrisoare și lui Michel Barnier și președintelui Parlamentului că Brexitul va avea dezavantaje atât pentru Regatul Unit cât și pentru Uniunea Europeană și nu trebuie să devină până la urmă un pericol pentru starea de sănătate a europenilor. Aceasta este concluzia. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum doamnei Virginia A, ca director executiv al MSD, membru al Federației Europene a Industriei Farmaceutice, să ne vorbească despre un grup de lucru pentru Brexit. Uh, uh, Mulțumesc, e o adevărată plăcere și o, un privilegiu să contribui la dezbaterea din uh, această după-amiază. Uh, întotdeauna am transmis același tip de mesaje când am avut întrebări în ceea ce privește viitorul de după Brexit și impactul Brexitului, în ceea ce privește munca integrată pe care oamenii au făcut-o în ultimele decenii. Mesajul meu principal astăzi este următorul. Deși e clar că ne așteaptă provocări pentru pacienți, pentru sănătatea publică în Uniunea Europeană, și provocările acestea sunt aduse de Brexit, în continuare eu sunt și președinte al uh, AFP, de asemenea, noi suntem de părere că putem să conlucrăm uh, împreună și cu alți uh, factori interesați pentru a reduce disconfortul până la maxim. Și, în acest sens, avem mai multe misiuni. Una se referă la cooperarea la nivel de reglementare. Vrem să continuăm această muncă și prin asta mă refer la standarde și practici uh, și reglementare, schimburi de științifice, aranjamente care trebuie să ne permită să uh, avem uh, transmiterea rezultatelor de cercetare către pacienți. Asta ne va permite să organizăm calendarul, perioada de tranziție, pentru a face asta în mod rezonabil, pentru că, sincer, uh, astăzi, în, 20, în noiembrie 2017, e clar că timpul începe să ne preseze, având în vedere complexitatea subiectului despre care discutăm. Și e vorba de o prioritate care trebuie să fie transmisă foarte clar echipei de negociere. A mai fost un astfel de apel lansat astăzi în audiere. E nevoie de aceste conversații și dezbateri cât mai repede cu putință, pentru că altfel, sincer, noi am avut deja de când s-a activat articolul 50, am avut deja dorința să avem aceste discuții și nu mai putem aștepta pentru a le avea. Ca să vă explic uh, din punct de vedere al nostru lucrurile, vreau să vă ilustrez un pic cam cum arată ciclul de viață al medicamentelor. Haideți să începem de la ora 2 da, din uh, acest uh, ceasornic. În ultimele decenii, 30-40 de ani, au existat investiții în Europa prin legislația care a existat și prin intervenția Comisiei și contribuția Comisiei dumneavoastră la dezvoltarea unor agenții, cum ar fi Agenția Europeană pentru Medicamente. Deci am creat un întreg proces. Avem acum un proces foarte integrat peste tot în Europa în ceea ce privește felul în care dezvoltăm noi medicamente. Și în momentul de față avem o parte importantă de cercetare care se face în Regatul Unit. E vorba de medicamente pentru cercetare clinică. Apoi avem testările care sunt realizate și care pot spun că în momentul de față reprezintă 1500 de astfel de uh, analize. Avem diferiți deținători de uh, autorizații și licențe. Ei trebuie să poată continua cooperarea. Apoi avem produse care se realizează în mod descentralizat. Avem de asemenea 1300 de produse testate și comercializate care pleacă din Regatul Unit, care și-au originat Regatul Unit. Și datele acestea vin din datele statistice care au fost colectate anul acesta și am identificat că există 45 de state membre, 45% de state membre care se așteaptă la întârzieri în uh, uh, punerea la dispoziție acestor medicamente către pacienți și apoi o spărire a costurilor. Apoi gândiți-vă și la pacienți, felul în care vom trebui să abordăm lucrurile. Diferite dozări, diferite ambalaje, diferite sisteme de sănătate sănătate în Europa. Suntem convinși că acest lucru va pune probleme. Deci putem vedea în mod foarte clar că integrarea a fost una eficientă, pertinentă, însă va deveni foarte greu de, de, de desfăcut. Și gândiți-vă și la lanțul de aprovizionare, pentru că e clar că nu e vorba doar de un flux care merge dinspre Regatul Unit spre Uniunea Europeană doar, ci și invers. Gândiți-vă la produse merg în ambele direcții și a existat o productivitate foarte ridicată. Am vrut să ne asigurăm că producem la momentul potrivit, în funcție de nevoi, în mod rațional. Deci, în final, putem spune că avem produse care sunt disponibile pe, de ambele părți și asta face parte din un sistem centralizat, dar le putem pune la dispoziția pacienților când aceștia au nevoie de aceste medicamente. Și acum poate să vă ilustrez un pic lucrurile, ca să fie și mai clar. După cum puteți vedea, având în vedere impactul foarte mare a legislației transfrontaliere, și să avem un sistem de omologare a medicamentelor unic, ceea ce înseamnă o singură verificare, și, mai important, un singur sistem de monitorizare a criteriilor de sănătate, de respectarea asiguranței. deci un sistem de monitorizare și de supraveghere. Spre exemplu, la medicamentele SIDA avem, spre exemplu, un ingredient care vine pentru un astfel de medicament din Japonia, trece printr-un uh, întreg sistem de verificare vamală, de evaluare, de reglementare trebuie să fie testat, trebuie să fie aprobat înainte să fie valabil și pus la dispoziție pe piața europeană. Hai să zicem că ajungem în Regatul Unit, așa cum se întâmplă în momentul de față, însă nu se opresc lucrurile acolo, ci apoi se poate vedea ce se întâmplă cu acel produs în diferite site-uri. Spre exemplu, ajunge în Spania pentru dezvoltare sau se poate întoarce în Regatul Unit pentru o altă etapă a procesului, că ajunge sub forma sa finală, gata de distribuție. Deci dis- circulă peste tot în uh, Uniunea Europeană și în acest caz, singura frontieră este cea între noi și cea țări terțe. Odată ce nu vom mai uh, fi în Uniunea Europeană, atunci se reintroduc aceste uh, frontiere în întregul lanț. Și trebuie să înțelegeți că de aici vor decurge toate întârzierile și toate problemele care vor apărea la nivel de pacienți în, un uh, Regatul Unit, dar și în celelalte uh, state membre. Deci avem parteneriate de asemenea care sunt încheiate cu alte asociații omologe pentru a avea medicamente care să poată fi distribuite peste tot în Europa, în uh, diferite alte state și, după cum puteți observa, colegii noștri care se află în Regatul Unit colaborează cu aceste uh, entități omologe și noi am vrut să discutăm cu domnul Barnier pentru a identifica acele chestiuni cheie pe care vi le evoc eu acum. Importanța pentru a continua, de a, de a avea în continuare o cooperare sigură pentru a ne asigura că uh, acest schimb important de date și științifice și de produse, de servicii, sunt, e în continuare posibil, pentru că sunt oameni care se bizuie pe noi pentru a putea furniza aceste medicamente. Și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că orice acord pe viitor, într-un acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Regatul Unit, nu va avea un efect colateral asupra acestor aspecte. Cerem timp suficient pentru a fi în măsură ca modificările necesare să fie operate în mod corect, să ne asigurăm că nu vor fi probleme de aprovizionare. Încă din prima zi, un, un pacient în Polonia, în Italia, în Regatul Unit, să nu își dea seama că există vreun impact asupra sănătății sale, pentru că, de fapt, asta cu toții ne dorim în modul cel mai sincer. Nu știu dacă pot să ajung la ultimul diapozitiv, însă în orice caz, diapozitivul se referea, făcea un fel de rezumat a ceea ce am spus, și anume că e nevoie de cooperare continuă în ceea ce privește reglementarea. Și am putea să spunem și lucrurile și în modul diferit. Orice model viitor de cooperare între Regatul Unit și Uniunea Europeană trebuie să includă uh, această dimensiune integrată și trebuie să cerem Comisiei dumneavoastră să ne, asigure, să ne ajute, să ne asigurăm că acest lucru va fi o prioritate uh, în momentul în care se va trece la a doua etapă de negocieri cât mai repede cu putință. Să fim în măsură să realizăm acest lucru. Chiar dacă schimbăm acum lucrurile, o implementare Uh, va fi necesară pentru că acele schimbări în lanțurile de aprovizionare trebuie să ne asigure că furnizarea va avea loc și va dura timp pentru că în proces, sunt proceduri foarte complexe și cerințe foarte complexe care trebuie să fie respectate. Și în mod corect e așa. Acum, pe de altă parte, asta am realizat noi în 40 de ani de parteneriat și de legislație comună. Un sistem eficient, sigur, care permite difuzarea de medicamente acolo unde e nevoie și să sperăm că vom continua să facem acest lucru, pentru că nesiguranța care există în momentul negocierilor deocamdată uh, îi lăsăm pe pacienți să se scarpine în cap și să-și pună întrebări care ar fi planul B, ce ar putea să facă. Însă trebuie să ne asigurăm că planul acesta va fi unul care va rezista în timp. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult amândorora pentru aceste prezentări și acum, dragi colegi, aș dori să știu cine dorește să intervină. Am deja câțiva colegi înscriși la cuvânt, domnul Lize. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc celor doi invitați. Tocmai am vorbit cu Francis Grostet despre aceste subiecte și sigur că ar fi foarte bine dacă toate aceste consecințe ar fi luate în calcul sau ar fi fost luate în calcul înainte de a vota pentru Brexit, pentru că exista, vor exista probleme pentru asistența medicală, vor exista probleme pentru pacienți. Noi sigur că încercăm să diminuăm pe cât posibil acest risc. Înțeleg uh, aceste intervenții ca o pledoarie împotriva unui Brexit dur. Prima întrebare adresată doamnei Aca Spuneți că ați vorbit cu David Davis despre asta, ați avut un răspuns, aveți impresia că se conștientizează această problemă la nivel guvernamental. Iar domnului Paul la fiind de asemenea adresez întrebarea, aveți vreo legătură cu guvernul britanic? Aceste lucruri sunt uh, cunoscute de negociatorii din Regatul Unit al Mării Britane, pentru că altfel va trebui noi să încercăm să i apărăm până la urmă pe pacienți. Și în ce privește uh, asistența medicală transfrontalieră, uh, cum stau lucrurile? Pentru că dorim, evident, să putem ajuta și în Europa pe pacienții care ar avea nevoie de asistență medicală la noi. Mulțumesc. Grostat. Cuvântul doamna Grostet. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. E adevărat că în momentul în care vă ascultăm, e clar că e trist Trist, poporul a, și-a dorit Brexitul și poporul va fi victima. Vedem care e răspunderea politicienilor. Asta era așa un comentariu pe lângă, dar uh, eficient. Acum, dumneavoastră ați vorbit despre pacienți. Evident că în această comisie, evident, preocuparea noastră principală reprezintă pacienții. Mai întâi, aș dori să știu ce reacție are industria farmaceutică, cum se pregătește față de consecințele Brexit, cum Brexitul va afecta strategiile de investiții ale firmelor farmaceutice în Regatul Unit. Ați vorbit despre lanțurile de aprovizionare, înțeleg. Da, e o problemă esențială. Până în prezent, Regatul Unit a aplicat legislația europeană în ceea ce privește evaluarea și testarea înainte de punerea pe piață a medicamentelor. Acum, ca să găsim o soluție, un acord de recunoaștere reciprocă referitor la reglementările noastre farmaceutice, și un astfel de acord există între Uniunea Europeană și alte țări. Asta vi s-ar părea o soluție, măcar provizorie, pentru a evita tocmai niște rupturi de stoc, uh, și să evităm consecințele negative pentru pacienți. Da, sunt niște întrebări foarte practice, dar e important de știut care e părerea noastră. Și sunt de acord și cu întrebarea pusă de colegul Peter Lise, și în ceea ce privește directiva de îngrijiri de sănătate transfrontaliere care se referă la țări precum uh, uh, Elveția, Norvegia, aplică directivele noastre îngrijiri de sănătate, această directivă. Deci va trebui să vedem oare cum am putea să asigurăm o continuitate, însă pentru asta va trebui ca uh, să fie niște eforturi uh, clare făcute de guvernul britanic, fără de care Europa nu va putea să hotărască de una singură. Mulțumesc. I will stop with these two questions first and then we'll go to the next. Bun, ne vom opri pentru această rundă de întrebări, după care vom avea și alte întrebări. Dau uh, la noastră posibilitatea să răspundă. So, thank you very much for the opportunity. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a clarifica niște puncte, de a aprofunda întrebări foarte bune foarte pertinente. Dacă am avut vești din partea guvernului britanic, da, am avut o scrisoare care a fost publicată de secretarul de stat în vară în presa locală, în Financial Times, care stipula așa intenția de a avea uh, o cooperare cu Uniunea Europeană în ceea ce privește reglementarea. Eu cred că e foarte important să menținem acest punct pe agenda guvernului și pot să vă garantez, să spun domnului Lise, că noi profităm de orice ocazie pentru a explica cât mai clar cu putință care sunt nevoile noastre. Un lucru care este important și a fost greu de clarificat cu domnul cu Davis și echipa sa este să înțeleagă că din punctul nostru de vedere al industria noastră, dar și altor oameni care au intervenit mai devreme în această audiere, uh, nu e vorba doar de aranjamente comerciale, ci e vorba de acele bariere care sunt netarifare și care ar, ar periclita întregul proces. Deci, de aceea avem nevoie de cooperare, de aceea avem nevoie de un acord și sunt pe deplin uh, pe aceeași linie de gândire și cu doamna Grostet, care spunea că da, există parteneriate și acorduri pentru astfel de aranjamente între Uniunea Europeană și alte țări, există inspecții uh, care sunt organizate în acest cadru, deci da, ar putea fi o posibilitate să fim în măsură să construim uh, o, să avem o abordare a problemei și, da, există o șansă de cooperare, pentru că trebuie să nu uităm, entitățile din Regatul Unit sunt aceleași care au lucrat până în prezent în întregul proces de cooperare. Deci plecăm de la același de, de la aceeași punct de plecare și putem să ajungem la un acord. Și cred că e un aspect în față de care am vrea să avem sprijin. Acum, în ceea ce privește celelalte întrebări, dacă plănuim, nu știu, alte modalități alternative, cu siguranță, companiile, ce puțin în sectorul meu, chiar și în propria mea companie, uh, au niște planificări în curs, pentru că știm care ne sunt obligațiile, având în vedere licențele pe care le avem și medicamentele pe care le, le, le oferim în Europa. Și avem obligații pe care le luăm în foarte în serios. Și e clar că există niște provocări foarte pragmatice pentru a face acest lucru în răstimpul foarte scurt de care dispunem. Tocmai de aceea cerem implementarea să fie în măsură să fie făcută în mod corect. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Pentru a răspunde domnului Lize, dacă discutăm cu guvernul britanic, bineînțeles, dacă m-am întâlnit eu cu ministrul pentru Brexit, uh, da, voi spune și lui același lucru pe care vi spun și dumneavoastră în această după masă. Mesajul nostru este același la nivel european, național și regional. Vorbim și despre Task Force-ul Uniunii Europene, în colaborare cu partenerii noștri europeni, să spunem foarte clar că aici e vorba de întregul personal medical european și de pacienți. Un lucru interesant în legătură cu care Guvernul Britanic și Comisia Europeană nu sunt de acord sunt cel al studenților la medicină. Teoretic, dacă ești student la medicină în german în Regatul Unit și dorești să te califici după, să, să ții diploma după Brexit în 2021, există nicio garanție că diploma ți va fi recunoscută în propria țară. Noi cerem să nu se întâmple asta. Recunoașterea reciprocă a diplomelor studenților trebuie garantată și poziția guvernului britanic este aceeași cu a noastră și dorim să explicăm uh, Comisiei Europene că viața studenților la medicină nu trebuie să fie sacrificată din cauza Brexitului. În legătură cu directiva privind îngrijările de sănătate transfrontaliere, este de asemenea foarte importantă. Mă bucur că avem un deputat din Gibraltar în sală, pentru că asta se aplică în cazul Gibraltarului, care este un teritoriu britanic peste mări. După Brexit, ce 200 de mii de expatriați britanici din zona Gibraltarului, în teorie, dacă nu se ajunge la un acord, vor putea să meargă în Gibraltar, un teritoriu cu 32.000 de locuitori, să aibă acces la îngrijirile medicale. Vă veți de seama că nu este o situație durabilă și de aceea cerem să continue drepturile reciproce pentru cetățenii britanici ca mine în Europa și pentru cetățenii europeni în Uniunea Europeană. Și pentru a răspunde la ultima întrebare a domnului Lize în legătură cu bolile rare și rolul directivei pentru îngrijirile medicale transfrontaliere, bineînțeles, există rețele de referință europene care joacă un rol vital pentru a face față bolilor rare în Europa. Dar aici de revenim la personal. Dacă nu ai medici specialiști în Europa pentru a participa la aceste rețele de referință nu își vor putea face treaba. De aceea dorim să continue recunoașterea reciprocă a calificărilor medicale pentru ca medicii să rămână în regatul unit și în Europa. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Birder. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc amândurora pentru um, aceste prezentări și această discuție foarte interesantă. Prietenul nostru german uh, îi spun, da, am spus asta în timpul referendumului și ne-a fost acuzați că dorim să insuflăm teama. Când am spus, asta va fi o problemă imensă, ni s-a spus, încercați să ne speriați. La cealaltă întrebare, dacă guvernul nu înțelege asta, ei bine, eu sper că înțelege, înțelege dar nu am impresia, nu pare să aibă capacitatea sau cunoștințele necesare pentru a înțelege că sunt lucruri urgente și importante. Și aceasta este o frustrare noastră a tuturor. Și am auzit și în legătură cu standardele alimentare, și în legătură cu mediul, și în legătură cu medicina. Acestea sunt trei uh, sectoare dar avem politica agricolă, avem tot felul de alte politici și lumea vine la noi, deputații britanici, și ne se spune, ne vă dați seama că acestea sunt efectele și nu sunt efecte doar asupra Regatului Unit, ci asupra întregii Europe. E o problemă de care trebuie să facem conștienți guvernul britanic pentru că avea o poziție cât mai cooperantă și, um, de asemenea, trebuie să sensibilizăm restul Uniunii Europene. Am auzit că s-a făcut o anchetă în rândul medicilor în legătură cu ce planuri au și s-ar putea, dacă nu rămân în Europa, să meargă în altă parte. Sunt oameni extrem de calificați și toți am plătit pentru formarea lor și cu cât îmbătrânim, cu cât trebuie să ne bazăm mai mult pe ei. Dar și produse de sânge, de transplant, care au protocoale transfrontaliere, toate acestea sunt puse într-o situație de risc. În ceea ce privește granturile de cercetare, să nu uităm că Regatul Unit primește multe granturi de cercetare și um, avem uh, spitale universitare uh, care au participat la proiecte mari paneuropene. Mă întreb dacă um, știți cum se va schimba situația lor și dacă acești specialiști vor fi atrași în altă parte în Europa sau în altundeva în lume. <clears throat> și pierderea agenției medicamentelor este, pierderea noastră este câștigul altora. Dar, iată, Regatul Unit a pierdut și aici expertiză. Dacă acum trebuie să ne facem propriile evaluări ale produselor farmaceutice, unde vom găsi oameni care vor fi capabili să facă asta? Și de asemenea, aș dori să știu cât de posibil credeți că este ca pentru a face economie de bani e posibil să încercăm să importăm uh, medicamente mai ieftine din China, din India sau cine știe unde se fac medicamente mai ieftine și care va fi impactul asupra uh, sănătății britanicilor și asupra restului Uniunii Europene. Mulțumesc! Mr. Taylor. Are cuvântul domnul Taylor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi adresez întrebarea domnului Lefi. Uh, am ascultat cu interes preocupările dumneavoastră legate de Euratom, tratatul nuclear și retragerea Regatului Unit din acesta. Care va fi efectul asupra sistemului uh, Uh, medical din Regatul Unit, care va fi uh, efectul uh, pentru a găsi izotop radioactiv în afara Uniunii Europene dacă Regatul Unit iese din Euratom. Puteți să ne spuneți care va fi impactul asupra Uniunii Europene din 27 de state dacă uh, Euratomul va continua fără uh, Regatul Unit. Și Agenția pentru Medicamente a fost consultată înainte ca uh, guvernul să-și uh, uh, anunțe decizia de a ieși din Euratom? Dans. Are cuvântul acum domnul Dans. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc amândurora pentru prezentările uh, foarte clare, concise uh, și cu de impact în legătură cu impactul asupra medicilor și pacienților din Regatul Unit și din Uniunea Europeană. Știu și ați spus în legătură cu frustrarea uh, legată de faptul că nu se discută suficient aceste uh, probleme acum, la un an și jumătate de fără referendum și multe luni după ce a fost lansat articolul 50. Eu, sincer, sunt nu, mie nu vine să cred că nu există niciun deputat care sprijină Brexitul în sală putem să ne așteptăm, dar totuși sunt foarte dezamăgit pentru că uh, Brexitul va avea un impact asupra cetățenilor noștri, indiferent cum au votat. Ați vorbit despre perioada de punere în aplicare care e necesară. Fără a vorbi despre destinația finală, poate companiile vor avea mai mult timp să-și facă planurile, dacă nu va exista o destinație finală. Care vor fi consecințele asupra sectorului sănătății din Regatul Unit? Și domnul pe domnul Lafn aș să-l întreb care va fi impactul lipsei unui acord pentru pacienți în Regatul Unit. Bun. Vă rog să răspundeți la aceste întrebări și apoi voi da cuvântul celorlalți colegi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a, a adăuga anumite lucruri. Mai întâi la comentariul doamnei Birder în legătură cu cercetarea. Noi am spus foarte clar cât de utilă este cooperarea în domeniul cercetării și sprijinul pentru cercetarea clinică în întreaga Europa. Noi așteptăm uh, punerea în aplicare a regulamentului privind trailurile clinice pe, de, pe care o cunoașteți. Ne bucurăm că săptămâna trecută s-a lansat registrul unic al produselor farmaceutice și medicale unde putem să raportăm toate elementele legate de cazurile de care ne ocupăm. Și aceasta va fi o preocupare legată de Brexit, bineînțeles. Suntem preocupați în legătură cu posibilitatea cetățenilor britanici și europeni să continue să coopereze. Eu personal, în calitate de um, cadru um, universitar, am fost implicată, știu cât de utile sunt aceste rețele um, pentru a promova agenda de cercetare, deci sperăm încă o dată că în următoarea fază a discuțiilor se va discuta și despre aceste aspecte cât mai rapid, pentru că inovarea în domeniul medicinei depinde de asta. Mutarea sau anunțul mutării Agenției Medicamentelor la Amsterdam ne face să ne gândim la impact și la, la impactul Brexitului, Brexitului și perioada de tranziție. Diversele organisme, inclusiv um, Agenția Medicamentelor, uh, trebuie să se adapteze, dar trebuie să se adapteze și statele membre în modul în care sunt furnizate medicamentele. Este important să înțelegem cum va fi gestionată perioada de tranziție Um, cum uh, vom reacționa dacă pierdem rețea, rețeaua de reglementare europeană? Principalul său atu a fost faptul că suma e mai mare decât părțile. A oferit mai multă competență și, bineînțeles, uh, rețeaua britanică nu va putea beneficia de această uh, experiență în viitor. Ați văzut pe slide-ul meu cât de multe licențe va trebui să transferăm. Aceasta este clar o provocare pentru UE27, dar gândiți-vă cât de, mai, cât de mare va fi provocarea pentru Regatul Unit și va fi nevoie să facă asta. Discuțiile sunt în curs în legătură cu această adaptare. am avut discuții în legătură cu potențialul de dereglementare și standardele mai ieftine în Regatul Unit. Um, autoritățile britanice ne-au asigurat că nu se dorește să se reducă standardele de reglementare și nu pot să-mi închipui că populația britanică ar accepta așa ceva. Dar bineînțeles rămâne de văzut ce se va întâmpla. Și ultima ultimă observație din partea mea, înainte de a da uh, microfonul lui Paul în legătură cu perioada de tranziție. Domnul Dans a spus un lucru foarte adevărat. Este greu să um, te pregătești dacă nu știi cum va arăta parteneriatul final. Este foarte greu ca companiile să se implice într-un proces care nu este clar la nivel juridic și la nivelul formei. Deci avem doar uh, reglementările europene de azi dacă Regatul Unit ar fi țară terță. Dacă există o alternativă mai bună, ar fi bine să ajungem mai cât mai repede. Mulțumesc încă o dată. Voi răspunde mai întâi doamnei Bearder în legătură cu, poten- cu uh, impactul potențial asupra cercetării în Regatul Unit. În ceea ce privește procentul uh, Uh, profesorilor de medicină din Uniunea Europeană, aproximativ 16% din profesorii uh, din uh, Regatul Unit sunt din altă țară europeană. Deci iată și aici. Și îmi cer scuze că mă repet, se revine aici la recunoașterea reciprocă a diplomelor și la libera circulație. Dacă oamenii nu vor putea să circule liber pe continent pentru a face cercetare, pur și simplu nu se va mai face această cercetare. Bineînțeles, ancheta, în ancheta noastră am întrebat doctorii care sunt intențiile lor după Brexit, unde au de gând să meargă să lucreze. Nu ne-am adresat în mod specific cercetătorilor, dar cea mai mare piață a cercetării în domeniul medical în lume este America de Nord. Deci dacă acestor, acești oameni vor avea dificultăți în a face cercetare în Regatul Unit și în Europa și vor trebui să uh, aibă probleme legate de imigrare, unde vor merge? Ei bine, în America și nu putem să uh, dăm vina pe ei. Deci riscul este mare. Pentru a ajunge la întrebarea domnului Taylor în legătură cu Euratom, speram să nu mă întrebe nimeni de Euratom, pentru că este una dintre problemele cele mai complexe. Un specialist al nostru, medicină nucleară, a dat dovezi Camerei Comune într-un briefing foarte detaliat pe care pot să vi-l transmit pe scurt. Nu e nimic bun pentru Regatul Unit, e clar și eh, rezultatele vor fi proaste pentru producătorii europeni, pentru că Regatul Unit importă din Belgia, eh, Franța și Germania, deci vor pierde piață. Și o ultima întrebare a fost pusă de domnul eh, Dans în legătură cu brevetele. Am discutat cu sute de membri din întregul Regat Unit de la referendum încoace și niciunul nu mi-a spus că există rezultate pozitive ale Brexitului. Deci nu aveți decât să vă trageți propriile concluzii dacă Brexitul va fi o evoluție pozitivă pentru pacienți. Okay, so, uh, next question. Bun, trecem la următoarele întrebări și are cuvântul doamna Kadenbach. Yeah, ich für... Mă tem că ultima uh, frază a spus totul. Uh, în urma Brexitului pacienții britanici nu, au avea, nu vor avea nici măcar un efect pozitiv. Unele întrebări deja uh, au fost prefigurate. Știm că Marea Britanie este uh, un beneficiar din orizontul 2020. Cam 20% din mijloacele financiare europene se îndreaptă spre uh, acest sector, nu doar strict medical. Simțiți de pe acum uh, nesiguranța la nivelul academic, uh, dar și acolo unde există parteneriate public-private la universități, o ezitare din partea industriei să se implice în asemenea programe? Cea de-a doua întrebare. Săptămâna trecută în cadrul împlinirii a 25 de ani uh, uh, rețele europene pentru uh, tratamentul inimii, m-am întâlnit cu reprezentanți ai acestui sector care spuneau că foarte mulți cardiologi de fapt se specializează în Regatul Unit pe cardiologie și Aici există acum un sentiment de incertitudine în legătură cu șansele viitoare după Brexit. Și un alt subiect nu doar uh, licențele pentru introducerea pe piață a unor medicamente, dar s-a vorbit și despre izotop, este vorba și despre comerț, de uh, siguranța um, acestui uh, transport pe piață și de asemenea o problemă a accesului la medicamente în Marea Britanie, iar în legătură cu ECDC mă interesează experiența Regatului Unit. Există oare demersuri de pe acum să se creeze uh, un instrument asemănător în Regatul Unit pentru ca lucrurile să poată să funcționeze dacă se ajunge la un Brexit dur, ceea ce noi nu sperăm se întâmple. Mulțumesc, domnul Palmer. Mulțumesc. Discuția în legătură cu agențiile medicale s-au concentrat uh, pe anumite aspecte. Uh, s-a vorbit despre uh, faptul că acum Amsterdam este câștigător ca viitor sediu, Londra este perdantă. Dar eu cred că Ehm, nu trebuie să ehm, discutăm strict despre ehm, jurisdicția agenției, agenția medicamentului. Dar ce s-ar putea face ca să nu se ajungă totuși la un dezastru, la o situație catastrofală în Regatul Unit? pentru a evita implicații foarte negative pentru pacienții din Regatul Unit. Azi eh, despre uh, aranjamente viitoare. Înțeleg că este greu să avem eh, să, o foaie de parcurs de pe acum, dar ați putea să uh, Vă gândiți uh, cam cât ar dura să se dezvolte structuri și aranjamente noi pentru uh, a veni în uh, întâmpinarea pacienților. Domnule Lafin, v-ați început prezentarea cu uh, niște slide-uri foarte importante legate de implicații asupra forței de muncă în rândul uh, personalului medical din Regatul Unit. Dar uh, nu este singura provocare, pentru că înainte de a veni în Parlamentul European, eu am colaborat în regiunea mea cu medici, cu practicile de recrutare Iar uh, uh, Brexitul va fi, din acest punct de vedere, provocarea numărul unu privind forța de muncă specializată pe viitor. Și după aceea m-ar interesa să aflu poziția agenției medicale sau asociației medicale pe care o reprezentați care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu stadiul în care guvernul britanic uh, ar uh, putea să ajungă la ideea că Brexitul poate constitui un risc și pentru sănătatea cetățenilor. Din acest punct de vedere, oare există o conștientizare? Pentru că mm, mie mi se pare că acum, într-adevăr, pericolul este foarte mare. Și după aceea Există și o rețea europeană în care sunt implicate 40 de spitale din Regatul Unit. Există un mare potențial uh, în ce privește uh, cercetarea științifică, medicală, inovația și dacă noi nu vom mai putea face parte din această rețea de referință, uh, care ar fi pierderea și pentru Uniunea Europeană dacă aceste centre de excelență din Regatul Unit nu vor mai face parte din rețea. Alte întrebări, stimați colegi? Nu? Atunci vă rog să răspundeți. Mulțumesc foarte mult! Aș începe cu întrebările doamnei Kadenbach despre importanța cercetării și uh, ceea ce putem noi anticipa în clipa de față uh, din perspectiva industriei farmaceutice în uh, demersurile de cercetare și inovație pentru medicamente. Sigur, noi am avut contribuții de succes și am primit în Regatul Unit de multe ori întrebări care ar putea să fie vizitorul pentru Agenția Europeană a Medicamentelor în ce privește aranjamentele de parteneriat, pentru că pentru noi EMA este în continuare un interlocutor central în domeniul cercetării participarea Regatului Unit va trebui să fie discutată, pentru că dacă va avea poziția unei, uh, unui stat terț, nu cred că această cooperare și continuarea proiectelor ar putea fi posibilă. Deci, uh, cred că trebuie să existe un cadru mai larg care să permită continuarea participării noastre pentru că până la urmă cooperarea și cercetarea nu trebuie să facă un pas înapoi. Deci, sunt lucruri pe care poate nu le conștientizăm, dar care sunt foarte importante, crearea unor parteneriate care s-a dezvolt, s-au dezvoltat de-a lungul multor ani, nu trebuie să uh, înceteze brusc. Tocmai de aceea trebuie să existe în continuare niște rețele care să funcționeze și um, știu că există existat studii, uh, cercetare mm, în domeniul pediatriei și uh, uh, Guvernul britanic a profitat în urma prezenței în aceste rețele și știu care a fost impactul în momentul în care oamenii au realizat uh, ce riscuri există. Iar uh, um, în ce privește uh, Agenția pentru Mediu, eu cred că este important să schimbăm informații în continuare și sistemul de alertă rapidă în controlul uh, unor maladii trebuie să continue să funcționeze, pentru că nu știu ce alternativă ar putea să existe pentru a face față provocărilor în acest domeniu. Iar în legătură cu întrebarea, dacă Regatul Unit nu va mai face parte din această rețea de reglementare, ce se va întâmpla? Probabil că va trebui să dăm înapoi. Eu cred că Uh, decizia de a uh, nu mai beneficia de anumite investiții uh, este gravă pentru că asemenea hotărâri nu se pot lua în parteneriate în câteva săptămâni sau în câteva luni. Au fost lucruri care s-au obținut prin eforturi îndelungate. Eu din studiul pe care l-am efectuat știu că există parteneriate strict cu Regatul Unit. Deci, dacă ele nu vor putea fi continuate, atunci impactul va fi negativ asupra pacienților. Deci trebuie să găsim soluții pragmatice și pentru această problemă. Dar de cât timp va fi nevoie, nu știu, depinde când începem, pentru că noi Uh, în industria noastră, uh, s-ar putea să reușim să ne continuăm activitatea bine dacă uh, Brexitul nu va fi unul dur. Mulțumesc! în ce privește cardiologia. Este nevoie de câteodată de 10 ani pentru a pregăti un uh, specialist foarte bine. Dacă acești cardiologi vor părăsi Regatul Unit, ei nu vor putea să fie înlocuiți până în anul 2027. Dacă vei avea o problemă cardiacă, s-ar putea ca să trebuiască să aștepți până atunci ca să se rezolve. Deci eu aș fi foarte, foarte preocupat de această situație. În legătură cu întrebarea domnului Palmer, în legătură cu forța de muncă. Brexitul este uh, pe primul loc în legătură cu, uh, sau pe locul 2 sau locul 3 în legătură cu criza forței de muncă. Noi avem în Regatul Unit multe probleme legate de uh, specialiști în diverse domenii. Brexitul însă este o problemă care nu ar fi fost necesară și care creează acum probleme suplimentare Uh, pe lângă toate cele care au existat, pentru că Brexitul ar fi fost evitabil. Iar în legătură cu întrebarea dacă uh, guvernul Marii Britanii realizează toate preocupările noastre în domeniul sănătății, datoria noastră este să uh, conștientizăm, să vorbim despre aceste probleme. Deci eu săptămâna viitoare voi avea o întâlnire cu oficiali guvernamentali pentru a discuta despre aceste probleme. Mulțumesc foarte mult membrilor Parlamentului, mulțumesc și experților. Am aflat multe detalii legate de interdependențele existente cu Regatul Unit și de modul în care toată lumea va fi afectată dacă Brexitul se va produce și uh, va fi unul uh, cu uh, rezultate inadecvate. Mulțumesc încă o dată tuturor! Mulțumesc pentru toate informațiile furnizate, pentru ideile importante uh, prezentate și uh, le vom transmite și negociatorilor pentru ca ei să uh, cunoască uh, aceste detalii despre uh, realitatea în domeniu. Încă o dată mulțumesc experților, colegilor care au participat. Ne vedem săptămâna viitoare. O seară plăcută. Well done. Yeah, well done you. I'm so sorry they got you with a